So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen am Nachmittag zur Fortsetzung. Bună ziua, dragi colegi, și bine ați venit la reuniunea noastră de după amiază, reuniunea Comisiei Envi. Mă bucur să o salut pe doamna ministru a sănătății din partea Spaniei, din partea președinției spaniole, doamna Trinidad Jimenez, Bine ați venit, doamnă Jimenez, la noi în Comisia Envi din Parlamentul European, o comisie care se ocupă și de sănătatea publică. O mare parte a activității noastre se axează pe sănătatea publică. Președinția spaniolă are diferite priorități în următoarele șase luni care țin de acest domeniu și noi avem diferite teme pe ordinea de zi care sunt foarte actuale, despre care vom discuta mai, o parte dintre ele sunt deja rapoarte legislative, altele sunt uh, doar rezoluții sau uh, poziții ale Parlamentului European. Bine ați venit uh, așadar la noi în comisie. Sunteți în fața unei comisii foarte motivate, foarte angajate în domeniul politicii de sănătate, dar vă dau mai bine dumneavoastră cuvântul pentru introducere timp de 10 minute. Văd deja că multă lume dorește să ia cuvântul, dorește să pună întrebări după aceea. Deci vă dau mai întâi dumneavoastră cuvântul. Muchas Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele de bun venit. Este pentru mine o onoare și un motiv de mândrie să vin pentru prima oară în fața Parlamentului European în fața Comisiei de Mediu, Sănătate și Publică și Siguranța Alimentelor, pentru a vă prezenta liniile generale ale programului președinției spaniole în domeniul sănătății. Este o onoare și un motiv de bucurie pentru că, printre altele, țara este o țară clar europeană și pro-europeană, un actor ferm angajat în proiectul construcției europene. Acesta este punctul nostru de vedere acum când uh, preluăm președinția și ne asumăm această sarcină cu entuziasm și cu simțul răspunderii. Suntem conștienți de provocările cărora trebuie să le facem față, acum când, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, începe o nouă etapă în istoria Uniunii Europene. Avem de asemenea dorința și încrederea că vom putea duce la bun sfârșit un program ambițios de lucru pe care l-am întocmit împreună cu Belgia și Ungaria, în conformitate cu noul sistem, pe baza principiilor solidarității, responsabilității și acțiunii comune. Doamnelor și domnilor, președinția spaniolă își propune să continue eforturile pentru construirea unei Europe puternice, mai eficiente, mai integrate, mai solidare și, de asemenea, mai prospere. În domeniul sănătății, aceasta înseamnă că modul în care sistemele sanitare răspund necesităților populației și în uh, special ale pacienților trebuie să se bazeze pe valorile și principiile comune împărtășite de toate țările membre. Aceste valori și principii comune, stabilite în declarația Consiliului din iunie 2006, vor reprezenta elementul central al lucrărilor noastre pe durata președinției spaniole. Altfel spus, dorim să punem în valoare toate aceste elemente pe care le considerăm punctele de rezistență ale modelului european de sănătate – caracterul universal, echitabil și solidar, accesul la îngrijire medicală sigură și de bună calitate și care vin în sprijinul construirii unui spațiu sanitar uh, comun în Uniunea Europeană. Suntem convinși că acestea sunt, un, sunt elemente extrem de utile pentru dezvoltarea armonioasă și coordonată a sistemelor sanitare din diversele state membre. Mai ales dacă în seama de anumite schimbări care au transformat și continuă să transforme societatea noastră în mod substanțial. Mă refer, pe de o parte, la schimbările demografice. O societate europeană cu o mai mare speranță de viață, dar care îmbătrânește rapid, crescând în consecință prevalența bolilor cronice. Dar mă refer și la progresul tehnologic și la cercetare care ne permit să îmbunătățim calitatea îngrijirii medicale și să devenim mai eficienți atunci când vine vorba să răspundem necesităților pacienților. Ținând seama de toate acestea, am întocmit un program ambițios care se concentrează pe importanța determinanților sociali în materie de sănătate, pe impulsionarea e-sănătății și donarea și transplantul de organe, între altele. De asemenea, repet angajamentul person, angajamentul uh, guvernului Spaniei de a face toate eforturile pentru a încerca să se ajungă la un consens între statele membre în privința directivei privind îngrijirea medicală transfrontalieră. De fapt, chiar în zilele următoare, mă voi întâlni cu noul comisar pentru a afla care este punctul său de vedere în această problemă și uh, să lucrăm pentru a uh, face progrese în acest sens. Doamnelor și domnilor, considerăm că inovația în domeniul sănătății publice, supravegherea determinanților sociali în domeniul sănătății și reducerea inegalității trebuie să reprezintă obiective strategice ale Uniunii. Acestea vor fi subiectele ce se vor aborda în Consiliul Informal al Ministrilor Sănătății, ce va avea loc la Madrid pe 22-23 aprilie. Acesta se va concentra pe inovație în domeniul sănătății publice și va fi precedat de o conferință pregătitoare a experților. De asemenea, am convocat o conferință ministerială pentru a da un impuls conceptului de e-sănătate. Aceasta va avea loc la Barcelona 15-18 martie în colaborare cu Comisia Europeană. Fără îndoială, noua tehnologia informației reprezintă un element cheie pentru a asigura inovația, calitatea și coeziunea sistemelor noastre medicale. Sunt sigură că veți fi de acord cu mine când voi spune că pariul pe e-sănătate este o axă strategică pe care trebuie să știm să o utilizăm pentru a optimiza investițiile și mai ales pentru a asigura o gestionare de calitate. Dar dacă ar trebui să subliniez un aspect concret al programului președinției spaniole în domeniul sănătății, atunci fără îndoială aș semnala obiectivul nostru comun de a dispune de o nouă directivă europeană privind calitatea și siguranța în materie de donare și transplant de organe. O directivă care să incorporeze nu numai elementele comune, ci și cele mai bune practici de organizare și asistență din diversele state membre și care sunt atât de importante în această ramură a medicinei. Spania dorește să împărtășească experiența sa, dat fiindcă dispune de un model de donare și transplant, organizat pe baza acestor valori și principii comune, la care am făcut referire la începutul intervenției mele. Solidaritate, echitabilitate, coeziune, calitate și inovație solidaritate și echitabilitate, pentru că niciun uh, cetățean nu trebuie să fie, în cazul unui transplant, discriminat din motive ce țin de originea sa socială sau de locul de reședință. Coeziune, pentru că este un sistem coordonat de la nivel central, în care participă, ca un sistem unic, toate regiunile Spaniei. Calitate, pentru că modelul sistemului de transplant oferă an după an parametri de excelență în absolut toți indicatorii săi de funcționare și inovație, pentru că reușim să incorporăm toate progresele științifice relevante din acest domeniu și facem față cu succes noilor provocări, precum transplantul de uh, față sau donarea de organe între pacienți vii. Știu că mulți dintre dumneavoastră și-au arătat interesul să cunoască direct acest model și că vor vizita Spania atunci când va avea loc conferința la nivel înalt privind transplantul de organe, ce va avea loc la Madrid pe 23 martie. Și nu am nicio îndoială că împreună vom face ca această directivă să intre în vigoare cât mai curând posibil. Această mm, directivă, uh, care este acum uh, dezbătută în Parlamentul European și pentru care doresc să vă mulțumesc. Desigur, președin, președinția spaniolă va face toate eforturile pentru a face posibile acordurile și consensul necesare și pentru a se asigura că aceste valori se vor regăsi în directivă. Dincolo de aceste aspecte strategice, aș dori să Uh, menționez de asemenea și alte câteva elemente incluse în programul președinției și asupra cărora ne vom concentra eforturile. În primul rând, în domeniul medicamentelor, președinția spaniolă va continua lucrările începute de președinția cehă și suedeză de revizuirea pachetului legislativ privind medicamentele în special directivele și regulamentele privitoare la medicamente falsificate și la farmacovigilență, sperând la un posibil acord în primă lectură în acest prim semestru al lui 2010. Contactele informale cu raportorii pentru aceste rapoarte în Parlamentul European au fost foarte satisfăcătoare și sunt sigură că împreună, vom ajunge la o serie de texte adecvate, având întotdeauna în minte principalul obiectiv, acela de a întări securitatea medicamentelor. În al doilea rând, în domeniul securității alimentare, președinția spaniolă se va concentra mai ales pe continuarea dezvoltării programului normativ mai ales în ceea ce privește informațiile pentru consumator și noile alimente, program ce a fost lansat de președinția suedeză. De asemenea, dorim să dăm un impuls acțiunilor din cazul strategiei europene privind probleme legate de alimentație, excesul de greutate și obezitatea, care au fost incluse toate în Carta Albă a Comisiei din 2007. În acest sens, și având de asemenea în vedere rezoluția acestui Parlament privind acțiunile pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, vom lucra în cadrul Consiliului la o propunere privind reducerea consumului de sare și sănătate. În al treilea rând, dorim să uh, încurajăm excelența clinică și continuitatea asistenței, mai ales în domeniul bolilor cronice netransmisibile, care sunt foarte frecvente, cum ar fi bolile cardiovasculare sau sănătatea mentală, printre altele. Obiectivul, obiectivul nostru este să punem în comun, la nivel european, bunele practici, incluzând anumite servicii sociale pentru persoanele afectate și familiile lor, îmbunătățind astfel calitatea atenției pe care o primesc în uh, Uniune. În final, am organizat de asemenea diverse activități pentru a aborda siguranța pacienților, mai ales în ceea ce uh, privește infecțiile uh, legate de asistența sanitară, rezistența antimicrobiană și lupta împotriva SIDA. Doamnelor și domnilor, așa cum spuneam la început, vom uh, face față unui program ambițios, cu un calendar Hmm, plin de uh, plin, cu foarte multe activități și reuniuni. Este un program ambițios pentru că Europa pe care noi imaginăm este o Europa inovatoare și avansată, care este pregătită pentru a face față provocărilor viitorului și care menține ca valoare esențială egalitatea și bunăstarea și oportunitățile pentru toți cetățenii. Pentru aceasta sperăm că vom, sperăm într-o strânsă colaborare cu Parlamentul European și sperăm să ne folosim de această oportunitate unică pe care ne oferă tratatul de la Lisabona pentru a face ca Uniunea Europeană să devină mai eficientă și mai ales mai relevantă pentru cetățeni. Acesta trebuie să fie cel mai important obiectiv și sunt sigură că dumneavoastră, reprezentanții celor aproape 500 de milioane de cetățeni europeni, voți fi de acord cu mine atunci când spun că aceasta ar trebui să fie axa principală a tuturor acțiunilor noastre. Fără îndoială, puteți conta pe faptul că sunt deschisă dialogului, oricând, în orice loc, fie în Spania, fie aici, și vin cu o promisiune de lealitate, lealitate instituțională la care mă obligă poziția mea în cadrul președinției și de colaborare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă doriți uh, să îmi puneți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Mulțumesc, doamnă ministru Jimenez. Mulțumesc pentru acest uh, referat, această primă introducere. Este prima dumneavoastră vizită în Comisia Envi și mi se pare că deja ați dat dovadă de mult angajament uh, Văd că președinția spaniolă este foarte ambițioasă și are foarte multe teme pe ordinea de zi. Mă bucur că directiva pentru serviciile de sănătate transfrontaliere a rămas pe agenda dumneavoastră pentru că milioane de oameni în Europa și-au făcut mari speranțe legate de acest subiect, mai ales cei care locuiesc în regiuni transfrontaliere și sper ca să putem avansa în acest dosar. Avem foarte mulți vorbitori pe listă și încep cu coordonatorii dacă se poate, vă rog, nu mai mult de 3 minute, pentru că astăzi avem într-adevăr o agendă foarte încărcată. Peter Lise, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnul ministru, și bine ați venit în Parlamentul European. Totuși voi continua în germană. Doar trei puncte, doamnă ministru, cu privire la transplant. Mă bucur foarte mult că Spania nu este numai campionă la fotbal, ci și la transplantul de organe cu siguranță vom putea învăța câte ceva din experiența dumneavoastră. Două puncte importante. La articolul 18 există deja câteva de discuții. Știți că raportorul uh, dorește să propună un amendament. Vrem cu toții să fim la fel de buni uh, ca Spania, dar ca și la fotbal nu trebuie să joci la fel ca să câștigi. În anumite uh, state există anumite structuri care s-au demonstrat deja a fi foarte bune, pe care nu trebuie să le anulăm, nu trebuie să le abolim și mă bucur că în documentele informale care circulă la Consiliu ați recunoscut și dumneavoastră acest punct. Mai problematică este discuția la articolul 13 și 15 la directiva cu privire la donarea organelor unde avem uh, principiul donați, donării voluntare și neremunerate și mă bucur că există rezerve față de propunerea Comisiei uh, din partea Consiliului. Vreau să vă rog să susțineți uh, însă linia Comisiei, care a fost în același timp întotdeauna și poziția Parlamentului. Avem și noi un serviciu juridic și Comisia are un serviciu juridic care însă a ajuns la alte concluzii decât serviciul Consiliului. Aș vrea să vă explic pe scurt despre ce este vorba. Sigur că nu putem noi să alegem ce vrem noi să reglementăm din competențele statelor membre. Este bine și ca Consiliul câteodată să fie critic, dar poziția foarte tehnocrată a serviciului juridic spune că nu ne interesează protecția donatorului, nu cred că este neapărat o poziție de reprezentat. Bineînțeles că noi avem doar competența pe un domeniu parțial al sănătății, dar nu putem spune că o directivă poate să aibă succes dacă e ok organul, dar moare pacientul. Deci, procent, uh, protecția donatorului este de asemenea un punct esențial de sănătate și nu numai o chestiune de drept care trebuie să fie tratată de statele membre. Deci, vă rog să țineți uh, de linia pe care ați propus-o și să, fiți, să susțineți Comisia în acest domeniu. Apoi ne-ați spus că vreți o Europa puternică, ați spus una Europa foarte, dar atunci trebuie să vă schimbați poziția, pentru că dacă vreți să aveți o Europa puternică, nu trebuie să vă comportați cum v-ați comportat până acum. Trebuie să fie o președinție mai puternică. În ceea ce privește pachetul farmaceutic, noi avem diferite păreri în Parlament cu privire la acest pachet, însă trebuie să facem propunere acum despre cum să informăm mai bine pacienții și nu întotdeauna să nu fim de acord cu propunerile făcute. Eu sunt de acord cu rezervele care sunt prezentate în Consiliu, dar atunci trebuie să fim gata să oferim o alternativă mai bună. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru cunoștințele noastre de bază de spaniolă, au fost foarte impresionante. Acum are cuvântul doamna Dagmar Rodberent. Mulțumesc, doamna Jimenez, spune doamna Rodberen. V-am ascultat cu mare atenție și mi-a plăcut foarte mult că ați spus că doriți o aprovizionare, un um, serviciu de sănătate cu cerințe de calitate, un cadru comun de sănătate în Europa. Doriți ca valorile și principiile noastre să fie sprijinite pentru a fi pregătite pentru nevoile uh, cetățenilor, pacienților și, de asemenea, ați vrut să eliminați barierele în calea unei bune funcționări la nivel european a sănătății. Mă bucur însă acum că funcția dumneavoastră s-a schimbat, pentru că până acum erați unul dintre cei 27 de membri în Consiliul de Ministri și puteți să reprezentați politica statului dumneavoastră. Acum sunteți președinte a Consiliului și acum, după cum știți, Trebuie să fiți un broker onest la nivelul Uniunii Europene, un intermediar. Felul în care s-a comportat Spania în grupul de lucru de la Consiliu, așa cum a spus-o și domnul Lize, într-un fel foarte decent, nu mai poate fi continuat. Dacă îmi permiteți, vreau să vorbesc despre anumite teme în care Spania nu este neapărat uh, vârf de lancie. De exemplu, la transplantul de organe sunteți într-adevăr uh, foarte înainte, dar în anumite domenii care pentru dumneavoastră sunt mai puțin importante, pentru noi totuși sunt importante. Mă refer, de exemplu, la aprovizionarea cu, sau la serviciile de sănătate transfrontaliere. Președintele nostru a pretins că ar fi o prioritate a dumneavoastră, dar eu aș vrea să aud de la dumneavoastră că este o prioritate. Uh, Vreau să știu dacă e vorba numai de documente scrise și de răbdarea pe care o au aceste documente cu toate lucrurile care nu se îndeplinesc după aceea sau dacă sunteți gata chiar să faceți ceva. Prima lectură în Parlament pe această temă a avut loc în aprilie 2009, deci acum aproape un an. Știți că există o sentință a Curții Europene de Justiție care prevede ca pacienții să aibă dreptul să se miște, să fie mobil în Uh, Uniunea Europeană să beneficieze de servicii în altă parte, așa cum se întâmplă cu portocalele sau cu alte bunuri sau cu moneda euro. Așa că dumneavoastră trebuie să faceți posibil acest lucru. Ați spus de un spațiu comun al sănătății. Păi dacă așa este, atunci trebuie să existe acest spațiu. Desigur că vom putea să mai discutăm despre detalii. Eu respect faptul că dumneavoastră veniți de, dintr-o țară în care alegerea unui doctor nu este dreptul pacientului. La noi, în țară, este dreptul pacientului să-și aleagă medicul și putem discuta despre detaliile ulterior anterioare, dar nu trebuie să uitați că nu sunteți acum reprezentanta Spaniei, ci sunteți reprezentanta Consiliului, deci a Uniunii Europene. Trebuie să știți că uh, noi așteptăm de la dumneavoastră opoziție despre cum, va avea, cum se va pune în aplicare sistemul de sănătate la nivel european sau dacă, de exemplu, Spania dorește mai degrabă să bage sub covor acest subiect numai pentru că noi interesează pe ea. Eu am speranțe mari legate de dumneavoastră, sper să nu mă dezamăgiți. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, într-adevăr ați vorbit foarte clar despre un dosar foarte important, foarte important și pentru Parlament, pentru că am avut multe dezbateri pe această temă și nu am ajuns încă la niciun acord ceea ce se întâmplă și cu uh, Consiliul. Acum are cuvântul Antonia Parvanova. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, doamnă ministru. Ați uh, făcut o expunere foarte frumoasă a priorităților dumneavoastră și uh, îmi doresc ca în uh, calitatea dumneavoastră profesională și în ambițiile dumneavoastră să fiți uh, acel, uh, să fiți comisarul de sănă, pentru sănătate al Uniunii Europene. Mi-aș fi dorit să fiți în această poziție. Însă noi aici ne, stă, ne chinuim de foarte mulți ani cu principiul subsidiarității atunci când vorbim despre îngrijirile de sănătate. Ați început prin a vorbi despre subiecte delicate, cum ar fi accesul la îngrijiri uh, de sănătate de calitate și așa mai departe. Însă, din experiența noastră în această instituție, știm cât este de dificil uh, să avem relațiile cu Consiliul și cu statele membre. Știm cât de mult acestea încearcă să-și protejeze sistemele naționale. contrar așteptărilor și nevoilor pacienților. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum intenționați să îi convingeți pe colegii dumneavoastră pe miniștrii sănătății din celelalte state membre să promoveze directiva privind îngrijirile de sănătate transfrontaliere și care sunt intențiile dumneavoastră cu privire la actele legislative pe care ați vrea să le susțineți în privința sănătății și uh, calității în domeniul sanitar. Uh, ați angajat deja negocieri, ați avut deja discuții preliminare în acest sens și credeți că veți obține și sprijin sprijin de la președintiile care urmează, de la președinția belgiană și um, maghiară. Vă felicit uh, și um, pentru, că aceast, pentru această poziție, însă nu aveți decât șase luni la dispoziție. Așadar, puteți să ne spuneți ce se poate realiza din acest program ambițios la nivel european. Mulțumesc! Merci, Carl Schlitter. Mulțumesc, Carl Schlitter. Okay. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă ministru, pentru uh, excelenta prezentare introductivă. Pe mine mă preocupă trei aspecte. În primul rând, este vorba de o transparență sporită în privința uh, efectelor secundare în pachetul de farmacovigilență. Este un subiect foarte important și pentru consumatori, pentru pacienți, este foarte dificil să obțină informații de la industria farmaceutică. În al doilea rând, aș vrea să știu care sunt contactele între Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului. Când vorbim despre RICI, de exemplu, foarte multe țări nu sunt uh, în totalitate mulțumite de definiția substanțelor periculoase și ar trebui să clarificăm lucrurile. Și atunci când uh, este vorba de probleme de mediu și de medicamente, trebuie să ținem seama de anumite proceduri referitoare la autorizare. Vedeți că există o legătură clară între mediu și sănătate. Și adesea, uh, miniștrii sau uh, comisarul pentru industrie au tendința să cam amestece lucrurile. Însă, ce este important până la urmă este să avem o populație sănătoasă și trebuie să punem accentul pe prevenire. De aceea, ministrii sănătății și ministrii mediului trebuie să colaboreze. Ar fi foarte bine să vă aud vorbind și în acest sens pentru că există foarte multe legături între aspectele de mediu, de sănătate și de industrie. Apoi ați vorbit despre o strategie pentru diminuarea consumului de sare. Mi se pare un lucru pozitiv și de altfel uh, a fost uh, realizat și un studiu al Parlamentului care se referea uh, în special la acest subiect. Și până la urmă, aceasta ar fi cea mai Uh, bună măsură dacă vrem să reducem incidența bolilor cardiovasculare. Parlamentul și-a adoptat o poziție în acest sens și aș vrea să știu dacă și dumneavoastră veți reveni la această um, propunere în Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Marisa Matias. Mulțumesc, domnule președinte, și bine ați venit, doamnă ministru. V-am ascultat introducerea cu multă atenție și multă bucurie pentru cele auzite. De asemenea, prioritățile dumneavoastră mi s-au părut interesante. Ați vorbit și despre parametrii sociali în domeniul sănătății. Aceste lucruri mi s-au părut extrem de importante, într-adevăr că vreți să vă ocupați și de aceste aspecte, dar am câteva întrebări concrete. Unul dintre priori, unele dintre punctele prioritare pe care le-ați menționat uh, sunt, uh, este, sunt pachetele de medicamente, cutiile de medicamente, tema farmacovigilenței și uh, securitatea medicamentelor în general, combaterea contrafacerilor. Eu sunt raportor în domeniul contrafacerii medicamentelor avem uh, discuții în momentul de față cu reprezentanții guvernului dumneavoastră, discuții care au început deja de mai de mult, dar nu sunt foarte convinsă de unul din aspectele care țin de poziția Consiliului și de aceea vreau să vă adresez dumneavoastră întrebarea. Despre ce este vorba? Este vorba de vânzarea de medicamente pe internet. Uh, dacă se va legifera pe tema comerțului cu medicamente pe internet, pentru că acesta este poarta cea mai mare pentru medicamentele falsificate în Uniunea Europeană. Ar fi foarte dificil să explicăm uh, opiniei publice că am permis, am autorizat așa ceva. Ați mai vorbit și despre bolile cronice, despre durata vieții și există o boală cronică despre care nu se vorbește foarte mult, care este diabetul. Diabetul uh, este o boală care afectează 32 de milioane de persoane în Uniunea Europeană, deci aproape 8% din populația UE. Există multe state membre care nu au un plan sau o strategie de combatere a diabetului și aș fi vrut să știu dacă dumneavoastră aveți vreun plan prioritar pentru a combate această boală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Françoise Grostet are cuvântul. Merci, euh, monsieur président. Madame la... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, am să revin uh, asupra unui uh, subiect la care țin foarte mult, pentru că sunt uh, raportoare pentru directiva privind grijile de sănătate transfrontaliere. Mai mulți dintre colegii mei au menționat deja acest subiect. Uh, știm uh, care este rolul negativ pe care l-a jucat Spania în uh, luna decembrie, pentru că ați făcut o campanie împotriva acestui subiect. Ați făcut o campanie pentru a convinge câteva state membre să vă urmeze și aceasta a dus la eșecul unui acord uh, pe care îl așteptam cu uh, o nerăbdare pe care probabil vă imaginați. În intervenția dumneavoastră ați spus că vreți să ajungeți la un consens cu privire la această directivă, însă mă întreb uh, cum veți ajunge la acest consens odată ce ați făcut campanie împotriva sa și ați afișat în mod vădit acest lucru. Cum să avem încredere în dumneavoastră când, când spuneți voi încerca să ajung la un consens? Aș vrea să faceți câteva precizări în acest sens, pentru că, de altfel, unul dintre colegii noștri a spus foarte bine și anume că în această directivă avem o poziție minimă, adică pur și simplu am preluat ceea ce se regăsea în hotărârile Curții de Justiție. Nu am uh, adăugat nimic, însă noi, uh, Parlamentul, uh, vroiam ca noi să fim legislatorul și nu Curtea de Justiție. Am fost suficient de rezonabil să propunem în această directivă niște prevederi care să întrunească un consens cât mai mare, iar dumneavoastră ați blocat acest demers. Aș vrea acum să ne spuneți ce preconizați că veți face concret. Nu vrem doar vorbe, nu vrem uh, fraze mari uh, lipsite de sens. Ce veți face concret pentru a relansa acest sens? Pentru că vom fi uh, altfel obligați să așteptăm președinția belgiană pentru a avea o speranță cât de mică că acest uh, dosar va fi reluat. Și aceasta este o dorință a tuturor pacienților, nu doar a noastră. Äh, vă mulțumesc. Andres Perelio mai pune o întrebare acum și după aceea aveți răspunde la toate aceste întrebări, doamnă ministru. Mulțumesc. Gracias, señor presidente. Señora ministra, eh, yo quería... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, aș dori să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră și pentru faptul că v-ați ați exprimat uh, ideea că serviciile medicale sunt uh, nu numai un drept pentru cetățeni, ci și o modalitate de a asigura egalitatea între cetățeni. Ați arătat și importanța sistemului de transplant și a e-sănătății. Aș avea niște întrebări, aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește crearea unui card european al donorului de organe, al donatorului de organe, iar în ceea ce privește e-sănătatea și importanța acesteia, aș dori să, să aud mai multe detalii în ce va face președinția spaniolă pentru a uh, întări cooperarea în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Zi. Mulțumesc, o serie lungă de întrebări și aveți cuvântul acum pentru ca să răspundeți. Muchas gracias, eh, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnelor și domnilor pentru aceste întrebări. În primul rând, aș dori să fac o clarificare de ordin general. Spania are președinția, pre, Uniunii Europene și ne dăm foarte bine seama că, că cerința este de a reprezenta toate statele membre și știm ce înseamnă această poziție și uh, dorim să uh, facem toate eforturile în acest sens pentru a reprezenta toate statele membre. De aceea eu încerc să coordonez toate inițiativele împreună cu președinția belgiană și maghiară și de a asigura diverse nivele de coordonare între toți actorii implicați. În ceea ce privește îngrijirea medicală transfrontalieră, spuneam în uh, prezentarea mea că mm, încercăm să ajungem la un acord. Exact asta vom încerca să facem. Spania și-a apărat poziția. Am, ne-am exprimat împotriva directivei în general, am apărat niște principii care nouă ni s-au părut principii de bază. Sănătatea este un bun public, este un serviciu public, nu este un bun depus pe piață. Acest lucru este fundamental pentru a garanta siguranța pacienților și pentru a garanta calitatea îngrijirii medicale transfrontaliere ceea ce înseamnă că noi dorim o preautorizare pentru uh, serviciile medicale, astfel încât persoanele să poată mm, alege pe baza unor med, uh, motive medicale. Vrem să ne asigurăm că alegerea ține, uh, intră în cadrul uh, sistemului certificat. Trebuie să fim mai ambițioși când vine vorba de legislație, pentru că propunerea care ne-a fost uh, prezentată în Consiliu a fost pentru noi, a fost văzută de noi ca ceva ce era deja acoperit de reglementările în domeniu. Noi vom continua să lucrăm într-un spirit constructiv, într-un spirit de cooperare și, mai presus decât orice, în dorința de a lucra în uh, favoarea cetățeanului, a pacientului. Repet, sănătatea este un serviciu public, nu un bun depus pe piață. Asta este abordarea noastră. Și și, de asemenea, dorim să aflăm și care este opinia noului comisar în ceea ce privește directiva privind transplantul de organe. Ne interesează foarte mult protecția donatorului. Vom sprijini propunerea Consiliului. Este important să asigurăm modelul pentru uh, modelul acela de donare altruistă și neremunerată. S-au făcut uh, multe progrese. Lucrările de până acum au fost excelente și merită efortul de a continua aceste lucrări în spiritul calității și al uh, echitabilității. În ceea ce privește pachetul farmaceutic, în acest domeniu este clar că S-au făcut progrese importante în ceea ce privește medicamentele falsificate și farmacovigilență. Încă nu există un acord în ceea ce privește informația pentru consumator, pentru pacient. De aceea vom continua să uh, lucrăm la aceste două directive privind medicamentele falsificate și privind farmacovigilența am avut până acum posibilitatea de a face uh, progrese în ultimul timp și merită, merită efortul să continuăm în aceeași uh, direcție. Transparența și farmacovigilența, suntem de acord. Trebuie să insistăm asupra transparenței pentru a arăta foarte bine care sunt riscurile potențiale ale medicamentelor pentru a avea pacienți informați. E un element foarte important. În ceea ce privește inițiativa, directiva. Am, chiar astăzi am avut o reuniune care, unde s-a ajuns la un acord majoritatea dintre statele membre și credem că se va putea aproba această inițiativă de reducere a consumului de sare și uh, prevenirea maladiilor cardiovasculare. În ceea ce privește siguranța alimentară, uh, știm uh, studiile științifice și știm poziția autorității europene privind siguranța alimentelor și sper în Președinția va urmări uh, concluziile președinției uh, suedeze. Vom încerca să uh, introducem e-sănătatea în uh, legislație pentru a îmbunătăți sănă, uh, calitatea îngrijirilor medicale, pentru a avea un rol de lider și pentru a asigura protecția medica, uh, personalului medicosanitar și a pacienților. Avem nevoie de o bază juridică și de un program integrat pentru e-sănătate care să uh, ducă dincolo de orizontul anului 2010. Vom avea conferința ministerială la Barcelona în cooperare cu Comisia Subiectul comisiei va fi e-sănătatea și sănătatea publică pentru a putea oferi îngrijire uh, medicală sustenibilă. Știm care sunt presiunile asupra um, sistemului sanitar din cauza îmbătrânirii populației, în parte uh, datorită uh, creșterii speranței de viață, și dorim să reducem uh, apariția bolilor cronice pentru a ușura uh, povara de pe sistemul sanitar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Spania vrea să fie mai ambițioasă decât mulți alții în ceea ce privește sistemele de sănătate. Am notat acest lucru și vreți să demonstrați că reușiți să obțineți un consens ceea ce i-ar bucura pe mulți dintre colegii mei din Parlament. A doua rundă de întrebări acum. Aza Vestlund are prima cuvântul acum. Tack så mycket. Jag eh, blir alltid... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă să constat că veți pune accentul pe mm, egalitatea accesului la serviciile de sănătate. E păcat să vedem că oamenii nu sunt tratați la fel din diferite motive. Unele state sunt mai avansate decât altele, dar ar fi interesant să vedem care este cel mai potrivit sistem pentru a evita aceste probleme de inegalitate. Acum am două întrebări pe care aș dori să vi le adresez, care nu se referă neapărat la egalitate. Prima întrebare se referă la informațiile privind produsele alimentare. Care este stadiul în Consiliul de Ministri? Aveți deja un acord cu privire la declarația conținutului nutritiv? Aveți uh, deja Uh, subiecte care au rămas în suspans și la care trebuie să găsiți soluții. Mai există divergențe de puncte de vedere majore și, după părerea dumneavoastră, uh, când am putea avea o decizie? Deci întrebarea este care este stadiul discuțiilor în Consiliul de Ministri. Am și o a doua întrebare care se referă la ceea ce ne spuneați cu privire la rezistența antimicrobiană. Uh, apoi se pune și problema rezistenței la antibiotice în Europa și în întreaga lume. Întrebarea mea este dacă aveți intenția să lucrați la acest dosar în timpul președinției spaniole. Veți uh, lucra la reducerea utilizării antibioticelor în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește să ia cineva cuvântul, pentru că altfel mai avem șapte persoane pe listă. Da? Pentru că vreau să închid uh, lista. Elisabeta Vukașievska are cuvântul acum. Dziękuję, panie minister. Ja nie znam... Mulțumesc, doamnă ministru. Știu că sistemul de sănătate nu are o soluție ideală, n-a găsit nicio soluție ideală niciuna dintre țările membre în Uniunea Europeană. De exemplu, Franța e destul de departe în ceea ce privește donarea organelor. În alte țări ale Uniunii Europene lucrurile nu sunt chiar uh, ide- nu stau chiar ideal. În uh, multe țări nu există donatori de organe. Foarte puțini sunt gata să-și doneze organele. Uh, Vreau să vă întreb, deci, ce idei aveți pentru ca să lansați eventual o campanie de conștientizare cu privire la donarea și transplantul de organe, astfel încât să avem mai mulți donatori pe viitor. Apoi, încă ceva care mi se pare de asemenea important, ce părere aveți despre ce s-a întâmplat cu vaccinul împotriva gripei porcine? Ați văzut că foarte multe țări din Europa au uh, cheltuit foarte mulți bani pentru vaccinuri, dar dacă vedem ce s-a întâmplat, până la urmă s-au risipit acești bani. Poate că ar fi fost mult mai bine investiți în alte proiecte. Și, după cum a întrebat și doamna Grostet înainte, Sistemul internațional de sănătate are, prezintă foarte multe particularități în funcție de țările membre. Știți că Polonia, țara mea, ca și Spania, țara dumneavoastră, au blocat directiva pentru accesul transfrontalier la sistemul de sănătate. Ce trebuie să facem pentru ca să atingem în fine un consens între statele membre? Știm că fiecare stat membru are o altă politică de sănătate și are alte idei pentru rezolvarea problemelor din domeniul de sănătate. Bineînțeles că mi-aș dori ca pacienții polonezi să aibă mai multe drepturi decât au acum, dar aceasta implică și alte costuri și nu întotdeauna sunt uh, suportate aceste costuri. Aș vrea să știu de ce părere aveți dumneavoastră de posibilitatea de a ieși din acest impas. Mulțumesc. Richard Zieber are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, aveți dreptate să puneți, să răspundeți la întrebări atât de concrete, foarte concret. Desigur că, totuși, trebuie spus că ne-am fi dorit și mai multă claritate, pentru că întrebările au fost destul de precise. Consiliul nu este gata să urmeze juri, jurisprudența Curții de Europene de Justiție, pentru că hotărârea a fost deja pronunțată. Uh, și totuși, la sănătatea transfrontalieră, dumneavoastră încă nu ați prezentat nicio propunere. Ziceți că sunteți mediatori sau broker, dar poate că ambițiile dumneavoastră în acest domeniu nu sunt prea mari. Ați putea să ne spuneți concret ce doriți să faceți pentru ca să continuăm mai departe, dincolo de decizia, sentința Curții Europene de Justiție, în acest dosar, ați vorbit de programe ambițioase. Vreau să știu exact ce vreți să faceți pentru a crea mai multă Europa în domeniul sănătății. Sunt convins că toată lumea din această sală este de acord că sănătatea este un bun public care nu trebuie să fie tratat doar la nivel uh, de marfă, ca cum se întâmplă cu portocalele, cum a zis colega mea. Dar fapt este că pacienții au o problemă foarte mare când doresc să beneficieze de acest bun la nivel transfrontalier. Se cere de peste tot o îmbunătățire a acestor uh, permisiuni de accesare a sistemelor de sănătate și dumneavoastră vorbeați și de problemele diferențelor între spitalele din Uniunea Europeană. Câteva spitale au probleme cu bolile infecțioase. De ce? Chiar în situația actuală juridică nu suntem în stare să impunem un standard minim în ceea ce privește um, imaginea pe care o dau aceste spitale despre ele. Uh, așa numitul principiu name and shame, pentru a încerca să-i obligăm pe cei care sunt într-o situație inacceptabilă să respecte un standard minim de, uh, ofer, de servicii de sănătate în aceste spitale. Și o a treia întrebare pe care a menționat-o și colega mea, doamna Lukașevska, se referă la combaterea gripei H1N1. În statele membre au existat diferite abordări. Uh, de exemplu, în Germania s-au cumpărat 40 de milioane de doze în plus decât trebuia. Austria a cumpărat pe opțiune. De deci ce nu există o solidaritate europeană pentru ca să comandăm împreună un pachet de vaccinuri și după aceea statele care au nevoie încearcă să uh, se aprovizioneze din acest fond. Aceasta ar economisi bani pentru statele membre și s-ar implica medicamentele acolo unde este nevoie de ele. Dacă avem soluții naționale, aceasta aduce costuri foarte ridicate pentru sistemul de sănătate. Eu cred că aici s-ar fi putut găsi o soluție europeană. Sper ca dumneavoastră să ne dați răspunsuri mai concrete. Vă mulțumesc! Dacă Europa ar fi comandat 300 de milioane de doze, poate că tot 150 de milioane ar fi rămas în plus, dar mă rog, aceasta este altă dezbatere. Mihail Trimopoulos are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, sunt aici, în spate. Mă vedeți? Agenția Europeană de Mediu a întocmit un studiu de curând în care scrie că procedura de, aproviziona- de acreditare a medicamentelor în Uniunea Europeană trebuie să țină cont și de pericolele de mediu pe care le aduc cu sine aceste medicamente și că de aceea medicamentele trebuie să fie clasificate în funcție de gradul lor de periculozitate față de mediu. Ce părere aveți despre această clasificare? Credeți că impactul pe mediu trebuie să fie considerat la acreditarea unui medicament, la darea de licențe? De asemenea, ați spus în legătură cu organismele modificate genetic că expertiza întocmită de Agenția pentru alimente la nivel european va fi pentru dumneavoastră o referință și ați spus că și candidatul la postul de comisar pentru sănătate va ține cont de această expertiză. Cum stau lucrurile cu relația între reprezentanții agenției EFSA pentru alimente și întreprinderi? Spania cultivă deja de 10 ani uh, organismul modificat genetic, uh, pe porumbul modificat genetic de tip 180. S-a văzut că însă că acesta are consecințe foarte grave pe mediu. Ați uh, făcut studii, de fapt, pentru a vedea dacă este acceptabil sau nu, dar nu-i vorba aici numai de studiul de impact asupra mediului, ci și de consecințele acestei plante pe uh, cultivarea celorlaltor plante din uh, același uh, areal, din același spațiu și uh, consecințele în general pe sănătate ale acestei plante. De asemenea, vreau să vă mai întreb și eu ceva despre gripa H1N1. Care este poziția Spaniei față de diferitele vaccinuri care există? Mă refer aici. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi declanșat o isterie și n-am fi avut destule vaccinuri. Mulțumesc. Bun. Cred că doamna ministru este acum uh, reprezentantă a Consiliului de Ministri, deci a Europei și nu este neapărat în calitate de ministru al Spaniei aici. Trebuie să nu uităm acest lucru. Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna ministru, pentru prezentarea dumneavoastră pentru prezentarea programului președinției. Nu am uh, obiecții, cred că este foarte ambițios acest program. Am câteva întrebări și câteva comentarii. În ceea ce privește serviciile medicale transfrontaliere și mobilitatea pacienților, suntem toți, în teorie, de acord că avem nevoie de mm, standarde înalte, mm, serviciile de sănătate, de îngrijire medicală nu, uh, nu sunt bunuri de consum, ci servicii mm, publice. E adevărat că sunt servicii publice, dar nu sunt uh, gratuite. Nu avem aceleași, dispo, uh, aceleași, ca, aceeași calitate a spitalelor în, în variatele, diversele state membre. Uh, și costurile sunt diferite prin urmare. Și atunci cum se recuperează aceste costuri? În Spania uh, vedem efectele numărului foarte mare de turiști care uh, vin aici și care uh, se folosesc de serviciile medicale spaniole. Până la urmă, cine plătește cheltuielile legate de serviciile medicale transfrontaliere? În ceea ce privește siguranța alimentelor, Aici programul nostru este într-adevăr ambițios. Avem standarde foarte înalte pentru calitatea alimentelor, suntem foarte mândri de acest lucru, um, consumatorii sunt de asemenea mulțumiți. Dar apoi uh, importăm produse agricole din alte țări care nu respectă aceleași standarde și nu putem evita intrarea acestor produse pe piață din cauza convențiilor uh, Organizația Mondială a Comerțului. Cum se poate rezolva uh, problema? De exemplu, Statele Unite trimit inspectori în statele terțe. În Spania avem uh, uh, din, din Statele Unite care verifică uh, jambonul spaniol înainte de a fi uh, trimis în uh, Statele Unite. Standardele impuse aici implică o serie de costuri pe care alte țări nu le au. În, um, respectăm standardele și avem costuri speciale în uh, Uniunea Europeană, dar uh, celelalte țări nu au aceleași costuri. Ačiū, ponas pirmininkė. Gerbiamą ministrę, dėkui už uh, jūsų prioritetų. Doamna Miculinine, mulțumesc, doamna ministru, pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Problemele de sănătate sunt întrebările și problemele care ne interesează, de fapt, pe toți cel mai mult. S-au pus deja multe întrebări astăzi. Aș vrea să încercăm să concretizăm mai mult aceste întrebări, pentru că odată ce o să avem un nou comisar, domnul Dali, pentru probleme de sănătate și pentru protecția consumatorului, vom avea probabil mai multe reglementări pentru uh, protecția consumatorului în legislația Uniunii Europene. Am vorbit uh, astăzi despre farmacovigilență. Aș vrea să știu care sunt măsurile suplimentare pe care le-ați menționat pentru ca drepturile pacienți, pacienților să fie mai bine protejate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Michelle Rifasi la sfârșit, ultima intervenientă. Bienvenue! Mulțumesc, domnule președinte! Bine ați venit, doamnă ministru! Aș vrea să revin la problema sănătății. Când ne uităm la starea de sănătate din Europa și în special uh, în țările industrializate, ne dăm seama că avem chiar o epidemie de boli cardiovasculare și uh, de cancer. Am să vă dau cifra din Franța. Avem 150.000 de morți uh, pe tip de cancer pe an. Este adevărat că um, foarte mulți au vorbit despre gripa A H1N1, însă când vedem uh, miliardele care au fost cheltuite, de exemplu 2,2 miliarde în Franța pentru uh, cumpărarea a 94 mm, de milioane de doze de vaccin, îmi pun niște întrebări și aș vrea să, vă, uh, să aflu și răspunsul dumneavoastră. Ce credeți despre mm, banii care au fost risipiți uh, din fonduri publice în fiecare stat membru, chiar dacă fiecare stat are politici publice diferite? comparativ cu alte priorități uh, cărora, care ar fi trebuit uh, să fie privilegiate. În al doilea rând, asta ar trebui să ne fie învățare de minte. Cum ar trebui să reorientăm această politică și ce soluții ne propuneți pentru ca politica să fie mai independentă decât cea practicată de Organizația Mondială a Sănătății? A doua mea întrebare se referă la organismele modificate genetic. Până în prezent, OMG-urile nu țineau de competența dumneavoastră. Acum țin de competența uh, sănătății. Probabil că știți că există o problemă legată de protocolul de monitorizare a stării de sănătate în ceea ce privește impactul consumului de organisme modificate genetic asupra sănătății. Am să vă dau un exemplu. Pe șoareci se verifică impact totul um, pe o perioadă de trei luni. Deci cum putem modifica protocolul pentru ca aceste teste să fie derulate pe o perioadă de timp mai lungă și pentru a vedea mai clar care sunt efectele OMG-urilor asupra sănătății? Mulțumesc! Tja, das waren die Fragen der Iată deci întrebările din partea colegilor deputați. Doamnă ministru, acum aveți ocazia să răspundeți la întrebare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc deputaților pentru întrebările pe care mi le-a pus. Voi încerca să răspund la fiecare în parte. Voi începe cu informațiile nutritive pentru consumator. Propunerea de regulament este una bună, după părerea noastră, pentru că obligațiile cu privire la etichetarea alimentelor vor fi din ce în ce mai stricte. Faptul că în momentul de față nu există o legislație armonizată în acest domeniu se va îmbunătăți, vor exista deci indicații obligatorie pe, obligatorii care vor trebui uh, aplicate pe etichetele alimentare și în același timp se va spori răspunderea producătorilor și a uh, transportatorilor în domeniul alimentar. Mi se pare extrem de important că s-a făcut acest pas înainte, nu numai pentru îmbunătățirea pieței interne, pentru că toate aceste măsuri trebuie să ducă la protecția consumatorului, dar mi se pare bine și pentru că pentru pentru sănătate aceasta este o plus valoare. Astfel se sporește posibilitatea ca și consumatorul să poată alege produsele mai sănătoase pentru că se va putea informa mult mai bine pe baza etichetei alimentului respectiv. Eticheta va conține toate elementele nutritive despre alimentul respectiv. Propunerea este, deci, pe masă vom continua negocierile și propunerea a fost Uh, verificate de către Consiliu acum un an și jumătate. Ne aflăm uh, poate cu puțin timp înainte de o, un acord și președinția spaniolă va continua cu siguranță această dezbatere în Consiliu, încercând să ajungă la un acord înainte de iunie pe întregul pachet legislativ. Bineînțeles că Parlamentul European va fi informat și implicat în acest proces. Este bine să ajungem la un acord de principiu. A, au spus de asemenea experții că s-au făcut progrese foarte mari în domeniu și cred că acesta este într-adevăr un succes. E vorba de un regulament foarte important. În legătură cu rezistența la antibiotice, iată o temă care a devenit foarte actuală în Uniunea Europeană. Foarte multe state membre lucrează în cadrul ECDC la acest subiect și pentru noi și președinția spaniolă în general este într-adevăr o prioritate. Acum s-au pus mai multe întrebări despre gripa H1N1. Știu că se va vorbi și la Consiliu despre vaccinuri, se va vorbi și în mass media și deja s-au publicat multe articole în acest sens. Este o îngrijorare clară a cetățeanului ce s-a întâmplat în legătură cu această gripă. Foarte mulți deputați m-au întrebat despre acest lucru. Eu nu sunt ministru de... Eu eram ministru de două săptămâni când am primit avertismentul de la Organizația Mondială a Sănătății, uh, ridicarea gradului de pandemie și se vorbea de foarte multe persoane care s-au infectat cu acest virus, iar la două zile după aceea am avut deja 60 de morți în Mexic, ceea ce ni se transmisese cel puțin. După două săptămâni aveam bolnav deja în Statele Unite, în Canada și după o lună am primit uh, informații cum că 50 de state sunt afectate de această pandemie. Apoi au devenit 62 de state, foarte multă lume s-a îmbolnăvit, vă amintiți probabil de imaginele care se vehiculau în care școlile fusese închise pentru că prea multă lume se îmbolnăvise de acest virus. Deci a existat acest virus, a fost un virus nou, asta este clar, un virus foarte puternic, virusul H1 N1 de tipul A, dar nu se știa mare lucru despre el. Se știa doar că este foarte contagios și, pe de altă parte, că 6 dintre cei care se îmbolnăveau mureau de această gripă. Nu știam cum va evalua, nu știam ce se va întâmpla cu el peste câteva luni. A trebuit să constatăm că, de fapt, 30% dintre bolnavi erau uh, adulți sănătoși la origine. De aceea, probabil că serviciile de sănătate din statele membre au fost alertate de către Organizația Mondială a Sănătății și probabil că era inevitabil să nu reacționăm. Departamentul pen, pentru epidemii din uh, OMS a fost a, s-a sesizat și a trimis avertismentul de care vorbeam. Eu a trebuit să iau decizii foarte rapide, în foarte scurt timp, și a trebuit să diminuez consecințele acestei pandemii. Aceasta a fost răspunderea mea și bănuiesc că și toți ceilalți miniștri de sănătate din statele membre au încercat să ia măsuri de reducere a consecințelor. Cred că toată lumea a făcut uh, cât de bine a putut. Noi ne-am întâlnit, bineînțeles, în cadrul Consiliului de Ministri al Uniunii Europene și am încercat să ne punem de acord pe o coordonare. Să nu uităm uh, faptul că au existat și grupe de risc. Astăzi pare să fie foarte clar care este situația, dar uh, oamenii de știință și miniștrii au trebuit să se pună de acord în primul rând care sunt grupele de risc, uh, cine trebuie să primească în primul rând acest vaccin. Ne-am pus de acord întâi pe grupele de risc și ne-am coordonat foarte bine la nivel organizațional. Vaccinurile sunt, uh, de fapt, tema cea mai actuală în momentul de față. Problema vaccinului a fost administrată la nivel național, însă hotărârea a fost luată la nivel european că vor trebui mai întâi uh, vaccinate persoanele care fac parte din aceste grupe de risc pe care le definisem. S-a spus că dacă 30% din persoane sunt vaccinate pentru gripa normală, deci împotriva gripei normale, atunci 30% din populație trebuie să fie vaccinată și pentru H1N1. În momentul de față, Organizația Mondială a Sănătății analizează situația actuală și analizează și ceea ce s-a întâmplat. Așteptăm în momentul de față răspunsul acestei evaluări. În calitate de ministru la nivel național pot să vă spun că este evident ca și autoritățile naționale să fie informate pentru protecția tuturor pacienților. Cazurile mortale au fost însă mult mai reduse decât ceea ce ne așteptam, reduse la număr. Nu știm dacă epidemia s-a terminat, nu știu dacă putem cu adevărat să încheiem acest dosar. Eu zic că trebuie să așteptăm în primul rând să vedem ce se întâmplă cu virusul respectiv. Avem uh, diferite grupe de experți care vor analiza situația și vor vedea dacă urmează ceva sau nu. Fiecare țară a evaluat situația proprie și a luat măsurile care se potriveau cel mai bine. Ați întrebat care este poziția Spaniei. De fapt, nu contează foarte mult ce a făcut Spania, așa a spus și domnul președinte, dar pot să vă spun ce am făcut. Noi am încercat să ne adaptăm la situația din țara noastră, să protejăm uh, sănătatea cetățenilor cât de bine putem uh, prin măsurile pe care le-au luat și alte state. Da, mă întrebați dacă a fost justificată această alertă. Poate mai bine să ne uităm din nou la imaginile pe care le primeam din Mexic, din Argentina, din America, să ne amintim ce imagine am primit și din Japonia și din China. Să nu uităm că totuși lumea a fost convinsă de ceea ce s-a întâmplat atunci. Poate că consecințele nu au fost atât de grave pentru că am luat măsuri atât de repede. S-ar putea ca aceasta să fie explicația. Bun, nu știu ce se întâmplă mai departe, vom vedea. În legătură cu donarea organelor, în Uniunea Europeană s-au făcut experiențe foarte diverse în ultimii ani, dar am învățat foarte multe din ultimii ani ratele de supraviețuire la transplant au fost mult mai bune și, din fericire, însă avem mai puțini donatori pe baza accidentelor rutiere. Trebuie să ne bucurăm că accidentele s-au redus la număr. Trebuie încercăm, să încercăm de aceea să sporim numărul de donatori uh, voluntari. În uh, legătură cu formarea experților în domeniu, da, e foarte important să organizăm astfel de grupe de experți, să avem uh, contact cu pacienții. Multe persoane în vârstă au uh, hotărât să doneze organele lor mai multă lume decât înainte din această categorie de vârstă. Este nevoie însă de mai multă activitate de informare și de conștientizare despre importanța subiectului. Poate că și la migranți ar fi un subiect de actualitate. Poate o să vă surprindă ce vă spun, dar în Spania foarte mulți cetățeni străini sunt donatori, mult mai mulți decât cetățenii spanioli chiar din țări care la ei uh, acasă nu donează atât de multe organe. Siguranța și protecția pacienților este însă un punct esențial în acest context și vom face tot posibilul ca să existe și în acest domeniu prevederi. În uh, legătură cu consecințele medicamentelor pe mediu, trebuie să ținem cont de acest aspect al medicamentelor. Avem deja mai multe studii interesante despre consecințele acestea. Spania a organizat uh, un sistem de informare pe tema medicamentelor pe categorii. Este vorba de programul SIGRE și vom încerca să continuăm acest program pentru a evalua exact impactul fiecărui medicament. Cu privire la funcționarii EFSA și siguranța lanțului alimentar. Nu avem încă nicio informație suplimentară pe această temă. La nivel european funcționează sistemul de alarmă, de alertă, foarte bine. Este un sistem foarte precis și ne oferă o oarecare siguranță, de fapt o siguranță foarte bună. Nu cred să existe dificultăți în acest sistem. Însă, când vorbim de importul de alimente, trebuie să fim uh, foarte clari în ceea ce privește prevederile pentru acestea. Trebuie să se poată face și inspecții în țara de origine. Una este să evaluezi uh, consecința asupra mediului și alta este să evaluezi calitatea și controlul în statele de origine sau la granițe. Am putea, bineînțeles, să îmbunătățim sistemul actual și în acest context, pe 8 martie la Sevilla, vom avea o conferință pentru a discuta despre acest subiect. Și în final, domnule președinte, dacă mai îmi permiteți doar un minut să mai răspund la câteva întrebări care s-au pus despre serviciile de sănătate transfrontaliere. Trebuie să clarificăm un lucru și probabil știți deja, regulamentul 883 din 2003, care trebuie să intre în vigoare în 2010, și regulamentul 987 din 2009, care este un regulament de aplicare, conține fragmente din sentința Curții de Justiție. Cetățenii trebuie să fie protejați. Articolul 22 și 8.3 vorbește despre dreptul de a primi servicii de sănătate în alt stat, chiar dacă în statul uh, tău natal poți primi același uh, serviciu, dar aceasta numai într-un calendar precis se poate face apel la servicii de sănătate în alt stat prin cardul de sănătate european în legătură cu terap- diverse terapii în conformitate cu articolul 883. Comisia de administrare va pune în aplicare aceste prevederi cât de repede. Un al treilea punct, dacă un cetățean are rezidența în alt stat, dar nu are asigurarea medicală în acel stat, uh, Trebuie să clar, clarificăm situația, pentru că trebuie să știm care este statul responsabil. În legătură cu intervențiile programate în avans, trebuie să avem o autoritate independentă care să gestioneze aceste probleme. Da, mobilitatea pacienților joacă un rol important. După sentința Curții Europene de Justiție, uh, nu mai rămân uh, în afara legislației decât câteva cazuri excepționale pentru care este nevoie de o autorizație prealabilă. Mai vreau doar să specific un lucru. Directiva pentru sănătatea transfrontalieră este unul din obiectivele noastre și chiar acest obiectiv este foarte ambițios. Serviciile de sănătate trebuie să se poată oferi în pachet la pachet. Nu știu dacă știți că directiva, așa cum a fost ea prezentată ultimului Consiliu European, nu prevedea tratament medical egal pentru toți pacienții. Dacă un pacient se duce la tratament în altă țară pentru a fi tratat pentru o anumită boală, el nu poate primi acolo decât serviciile pe care, deci nu va primi rambursare decât pentru serviciile care sunt rambursate și în statul membru. Deci este principiul de referință față de statul membru în uh, legătură cu rambursarea. De fapt, nu există un pachet de servicii comun pentru cetățenii europeni în momentul de față. Până acum se excludea și tratamentul bolilor rare. În aceste boli este nevoie de spitale de referință la nivel european pentru a avea o mai bună gestiune a problemei. Un pacient putea să se prezinte fără nicio prescripție sau nicio recomandare din partea medicului în alt stat, dar nu era foarte clar unde poate să meargă să ceară acele servicii și cât îi era rambursat. Și de asemenea, o problemă deschisă era cea controlului de calitate, pentru că și aici totul depinde de statul membru. Problemele legate de securitate, de calitate, de armonizare la nivelul Europei trebuie încă reglementate, sunt probleme încă deschise și noi vom încerca în cadrul președinției noastre să tratăm toate aceste aspecte când vorbim de serviciile transfrontaliere. Iată, deci, punctele care mie mi se par foarte importante și ar trebui să facem un pas înainte pentru, cu adevăr, pentru a avea un uh, pachet de sănătate european cu adevărat, de fapt pentru a putea oferi servicii minime pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, spune președintele. Mulțumesc pentru răspunsul la întrebări. Văd că vom mai avea dezbateri foarte intense pe viitor cu dumneavoastră, poate că la următoarea rundă de uh, discuții va trebui să clarificăm exact care este subiectul pe care vrem să discutăm și cât de mari sunt ambițiile. O ambiție prea mare de armonizare a tuturor serviciilor de sănătate este, trebuie să spun, un obiectiv foarte nobil, dar la 27 de state membre este mai degrabă o muncă de sisif. Ne-ați promis să fiți o brokeriță foarte echitabilă, un intermediar foarte important pentru Parlamentul European. Știți că acest dosar este extrem de important pentru Parlament, pentru că e vorba de sănătatea și protecția cetățenilor pe care noi îi reprezentăm, mai ales în regiunile transfrontaliere, niciodată nu este clar ce trebuie să facă pacienții. Barierele vechi, granițele care de fapt ar trebui să fie abolite, mai există în continuare și cetățenii și-ar dori o Europa mai fără bariere. Oricum, vă mulțumesc foarte mult. Știu că v-ați pregătit foarte bine pentru această discuție. Ați avut deja contact uh, realabil cu raportorii, v-ați întâlnit cu coordonatorii înainte, sunteți într-adevăr motivate și acest lucru se vede. Fiind dat că omul este, sunteți de acord cu mine, în centrul atenției noastre și fiind dat că alimentele și medicamentele sunt uh, servicii de bază pe care trebuie să le oferim cetățeanului, siguranța lor devine, bineînțeles, extrem de importantă. Noi vă urăm în orice caz mult succes în continuare și sperăm să vă vedem de mai multe ori în cadrul președinției la noi în comisie. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit! Thank you very much. Thank you. <laughs> relazioni con l'inflazione di Okay, goodbye. Okay. Wir kommen zum nächsten Punkt. Și noi trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 19, rămânând de fapt la tema pe care am deschis-o deja standarde de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului. Avem un raportor care s-a preocupat intens, a fost foarte intens uh, implicat în acest subiect, domnul Micolașic. Poate că am putea să așteptăm 30 uh, de secunde să se calmeze sala. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend, aber die Gespräche kann man dann auch Da, a fost foarte interesant, dar poate dacă vreți să purtați discuții, mai bine mergeți afară. Ok, ich glaub, jetzt können wir. Bun, cred că acum putem să continuăm. Uh, Domnule președinte, dragi, dragi colegi, aș vrea să profit de această ocazie pentru a aprecia propunerea comisiei, care este rezultatul mai multor ani de activitate și de consultări publice. Așa cum am observat în timpul audierii publice privind calitatea și siguranța organelor umane destinate transportului organizată în noiembrie anul trecut, această propunere este larg susținută de toate părțile interesate. În primul rând, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre propunerea în sine, înainte să trec la câteva aspecte specifice referitoare la amendamentele propuse în proiectul meu de raport. Propunerea de directivă prevede reguli pentru asigurarea unor standarde ridicate de calitate și siguranță uh, referitoare la organele de origine umană destinate transplantului în procesul de donare procurare, testare și caracter, caracterizare, conservare, transport și transplant. Aceasta introduce programe naționale de calitate care includ reguli și practici privind procesul de transplant în statele membre. Mai mult, uh, prezintă detalii cu privire la procesul de obținere a organelor și sisteme de raportare se acordă o atenție deosebită trasabilității și protecției uh, donatorului și beneficiarului. În ceea ce privește punerea în aplicare, există dispoziții privind uh, desemnarea și uh, sarcinile autorităților naționale. Organizațiile pentru schimburile de organe și schimburile cu țări terțe pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății uh, la nivelul întregii Uniuni Europene, propunerea de directivă stabilește niște standarde comune obligatorii referitoare la calitatea și siguranța organelor umane destinate transplantului. După adoptarea directivei privind uh, calitatea și siguranța uh, sângelui uman și componentelor sanguine adoptată în 2003, urmată de directiva privind uh, țesutul uman și componentele sale, această directivă include organele umane și completează legislația care se bazează pe articolul 168 din Tratatul de la Lisabona. Apoi, uh, nevoia de acțiune comună la nivelul Uniunii Europene a fost recunoscută în rezoluția privind organele umane destinate transplantului, adoptată cu o majoritate covârșitoare în Parlament în aprilie 2008. În uh, ultimii 50 de ani, transplantul de organe a devenit uh, o practică eficientă la nivel mondial care, a îmbun care îmbunătățește semnificativ calitatea vieții și prelungește speranța de viață. Mai mult, donarea de organe este o dovadă a altruismului și solidarității în societate. Totuși, nevoia de transplanturi de organe a crescut constant în Uniunea Europeană și mai rapid decât numărul de organe donate și uh, foarte mulți uh, pacienți uh, decedează din uh, cauza uh, lipsei de organe compatibile. Această lipsă de organe ar putea duce la o problemă de trafic de organe care încalcă drepturile mm, fundamentale ale omului. Între timp, deficitul de organe rămâne provocarea cea mai importantă, însă există și alte provocări legate de diferitele sisteme de transplant uh, aplicate în statele membre deoarece uh, cooperarea și schimburile transfrontaliere între statele membre uh, pot duce la creșterea numărului de transplanturi, este nevoie să se adopte standarde comune de calitate și siguranță. Și uh, salut această propunere și apreciez cu adevărat cele trei obiective principale ale sale. Asigurarea calității și siguranței pentru pacienți la nivelul Uniunii Europene, asigurarea protecției donatorilor și facilitarea cooperării între statele membre. În general, în Uniunea Europeană există un consens la nivelul societății privind donarea de organe în scopul transplantului. Totuși, din cauza sistemelor uh, culturale, tradiționale diferite, există diferențe de abordare între statele membre. Noi uh, dorim o armonizare a măsurilor de calitate și siguranță, însă trebuie să subliniez că această directivă nu trebuie să creeze o povară administrativă uh, suplimentară pentru statele membre, ci trebuie să asigure o flexibilitate suficientă fără a pune în pericol bunele practici existente. Aș vrea acum să subliniez câteva chestiuni importante care fac parte din amendamentele propuse în proiectul meu de raport. În primul rând, obiectivul nostru comun este să introducem standarde înalte de calitate și siguranță a organelor umane destinate transplantului la nivelul întregii Uniuni Europene și uh, realizarea unei mai bune cooperări între statele membre. Statele membre care au deja uh, sisteme sanitare și sisteme de transplant uh, bine puse la punct trebuie să își poată menține structurile administrative și organizaționale. În același timp, directiva nu trebuie să împiedice statele membre să introducă sau să mențină uh, dispoziții mai stricte decât cele instituite cu respectarea uh, naturii și modului de organizare a fiecărui stat membru, evitându-se astfel orice eventuale fricțiuni între intervenția comunitară și suveranitatea națională. De fapt, este vorba de menținerea în practică a acelor sisteme care funcționează deja. În al doilea rând, în ceea ce privește siguranța uh, donării și transplantului de organe, conceptul anonimității trebuie să fie înlocuit cu conceptul trasabilității. Asta înseamnă că fiecare organ trebuie să fie trasabil de la uh, donator la beneficiar și invers. Conceptul uh, trasabilității și uh, identificării organelor sunt uh, strâns legate între ele atunci când uh, este posibil acest lucru. Deținătorii materialului biologic trebuie să poată fi identificați și trebuie să includă atât donatorii cât și beneficiarii. Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, răspunderea și disponibilitatea uh, datelor personale ale donatorilor și beneficiarilor. În al treilea rând, donarea voluntară neremunerată uh, de organe. Sunt de acord cu punctul de vedere al Comisiei că, în principiu, programul de, programele de transplant de organe se bazează pe principiul donării voluntare neremunerate, iar acest principiu a fost deja consacrat în legislația anterioară privind substanțele de origine umană. Donarea de organe trebuie să fie întotdeauna gratuită și trebuie să fie ferită de uh, comercializare. În plus, sistemele de donare de organe se bazează pe altruism. Există o legătură între principiul donării voluntare și neremunerate și calitate și siguranță pe de altă parte. Dacă actul de donare nu este voluntar, atunci procesul de calitate nu poate să fie în totalitate garantat deoarece uh, salvarea vieții persoanei sau îmbunătățirea calității vieții beneficiarului nu reprezintă obiectivele principale. Evident, uh, există o legătură între încălcarea principiului uh, donării voluntare și standardele de calitate și siguranță. Aceste, acestea au fost descrise în practicile care presupun comercializarea, traficul de organe și traficul de persoane în scopul îndepărtării organelor. Traficul uh, legat de transplant uh, reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o încălcare a principiilor care reglementează trans, uh, donarea și, uh, și transplantul de organe. Aceste elemente sunt evidențiate de Convenția Drepturilor uh, Omului și protocoalele adiționale referitoare la transplantul de organe și țesut uman, precum și principiile directoare ale OMS privind transplantul de organe umane. Acest principiu este de asemenea enunțat clar în Carta Drepturilor Fundamentale a fost de asemenea inclus în directiva 2004-23-CE referitoare la țesuturi și celule și uh, directiva privind uh, sângele și derivatele din uh, sânge. Aceste directive se bazează pe articolul 168 din tratat și um, deoarece mulți donatori de organe sunt și donatori de țesut, uh, nu văd de ce nu am menține aceste principii și în acest um, act legislativ. Am să închei în curând prezentarea, domnule președinte. În al patrulea rând, în ceea ce privește protecția donatorilor și beneficiarilor, propun câteva amendamente referitoare la relația între um, uh, consimțământul post-mortem și consimțământul în viață uh, Uh, și calitate și siguranță. În uh, esență, aceasta își propune ca donatorul în viață să aibă informațiile necesare pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză. Aceasta ne va ajuta să evităm complicațiile medicale și sociale ale unei astfel de intervenții și, bineînțeles, trebuie să existe un uh, sistem de detectare a complicațiilor uh, care decurg din uh, donațiile de organe. Apoi am introdus și conceptul compensației, care se limitează doar la cheltuielile strict legate de donație. De exemplu, cheltuieli de deplasare, lipsa sau pierderea veniturilor, um, din cauza donării de organe. În același timp, persoana care suferă prejudicii ca urmare a donării trebuie să fie îndreptățită la compensații limitate exclusiv la mm, inconvenientele legate de uh, donarea de organe. Subliniez aici că aceasta nu pune în pericol principiul voluntă, uh, donării voluntare și neremunerate, pentru că aceasta ține de articolul 15, protecția donatorilor în viață. În al cincilea rând și în ultimul rând, pentru a asigura calitatea procesului de transplantare, propun o clarificare a formulării anumitor articole. Acestea reflectă îngrijorările legate de definiția donatorului, a autorităților competente, uh, perioadei uh, post-transplantare și alte câteva sintagme. În concluzie, domnule președinte, dragi colegi, Consider că împărtășirea celor mai bune practici, modele și expertize la nivelul Uniunii Europene s-a dovedit întotdeauna utilă pentru a îmbunătăți um, rata de donare. Cooperarea trebuie promovată pentru a identifica elementele de succes ale diferitelor sisteme de transplant și pentru promovarea acestora la nivel european, conducând astfel la îmbunătățirea uh, calității și siguranței uh, donării și transplantului de organe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dragi colegi, și aștept cu interes uh, dezbaterile fructuoase pe care le vom, uh, le vom avea. Oricum, aștept cu interes comentariile și observațiile dumneavoastră legate de această propunere. Mulțumesc! Check. Uh... Mulțumesc, domnule Nicolașic. Vă felicit pentru acest raport și vă mulțumesc și pentru că ați tratat această temă foarte dificilă și foarte complexă, care s-ar putea finaliza, poate, în uh, decursul acestei președinții. Avem multă lume care dorește să ia cuvântul. Andres Perelio, primul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această directivă care tocmai ne-a fost prezentată este, după părerea mea, atât necesar, este necesară și de importanță fundamentală. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru eforturile sale și pentru atitudinea sa care ne-a permis să lucrăm într-o atmosferă de cooperare și să uh, structureze în mod eficient dezbaterile și audierile n-a dat de asemenea ocazia de a primi uh, informații foarte importante din partea președinției spaniole. Am primit astfel informații importante privind uh, listele de așteptare, de exemplu, uh, defalcarea pe țări faptul că lipsa de organe devine acum uh, un element critic în serviciile medicale. Și ne-a arătat de asemenea că pe parcursul anului am reușit să ne dăm seama care sunt beneficiile procedurilor de transplant în ceea ce privește salvarea vieților omenești. Exemplul pe care l-a oferit arată Uh, avantajul, în mod, arată în mod clar avantajul transplanturilor. Și cred că majoritatea lucrurilor uh, expuse de raportor sunt foarte importante. Spune că directiva trebuie să mențină uh, un nivel înalt de garanții ale calității și ale uh, accesibilității la acest sistem și cere un sistem mai eficient, mai transparent, mai vizibil de uh, transplanturi. Dat fiind uh, timpul pe care îl avem la dispoziție pentru amendamente, uh, Cred că putem face o serie de um, observații. Articolele 15 și 16, um, principiul donării voluntare, faptul că organele nu se plătesc și, referi, și referirile la uh, costurile uh, legate de transplanturi. Există și un alt aspect care trebuie uh, discutat privitor la donatorii vii. Ceea ce ar trebui văzut ca o opțiune secundară în anumite situații. Trebuie să mm, vedem o abordare flexibilă, să vedem um, o, abordare care să creeze un echilibru între directive și evaluarea discuțiilor și evaluarea situației în discuțiile noastre viitoare. Să sperăm că vom reuși să ajungem la acest grad de flexibilitate în amendamentele noastre. În ceea ce privește informațiile privind donatorii, trebuie să fie foarte clar că nu putem să vedem această situație numai ca una de uh, protecția datelor cu caracter personal. Este adevărat că trebuie să protejăm confidențialitatea informațiilor, dar din punct de vedere medical, așa cum spunea raportorul, trebuie să garantăm trasabilitatea organelor, ceea ce înseamnă uh, că doctorul trebuie să cunoască originea organelor dacă vrea să garanteze siguranța pacientului său. Uh, Trebuie să știe cine a fost uh, donatorul și de ce alte boli a suferit. Nu cred că aceste chestiuni vor duce la uh, diferențe foarte mari de opinie. Și nu cred că ne vor uh, îndepărta de uh, calea pe care a pornit-o raportorul. Uh, nu văd niciun fel de obstacole majore, s mi se pare că mm, suntem uh, foarte aproape de un acord. Și așa cum se întâmplă cu orice uh, propunere, există um, zone care pot fi îmbunătățite. Chiar um, începutul poate fi îmbunătățit. Citat, considerentele uh, care indică obiectivele și și trebuie să intrăm în detaliu. Există eforturi în ceea ce privește informarea, educarea în privința transplanturilor și donării în statele membre, la uh, nivelul populației și al uh, personalului medicosanitar. Cred că este important să maximizăm eforturile uh, și să arătăm acest lucru din considerente și aștept cu mare nerăbdare cooperarea cu raportorul pentru a înainta cu aceste propuneri. Mulțumesc! Marina Ianachis, mulțumesc! Aș vrea și eu să-l felicit pe raportor pentru acest raport foarte complex, dar în același timp foarte delicat, pentru că este un subiect extrem de complicat. În Regatul Unit, ca și în multe state membre, numărul de donatori este extrem de scăzut în raport cu necesitățile. În Regatul Unit este vorba de 28%. Trei oameni mor uh, în medie în fiecare săptămână așteptând un transplant. Uh, starea, stadiul din fiecare stat membru diferă în funcție de diferiți factori, dar oricum uh, trebuie să mm, abordăm această problemă prin instituirea unor cerințe, unor standarde la nivelul statelor membre care sper că vor uh, crește, vor spori credința în uh, transplantul și donarea de organe, ceea ce va duce la, număr, la creșterea numărului de donatori. Apoi trebuie să câștigăm o încredere mai mare în acest domeniu. Am fost uh, mulțumită să aud sintagme precum uh, donator, uh, ca persoană decedată sau persoană în viață conform articolului 11. Aceasta arată sensibilitatea față de persoana umană, față de corpul uman, chiar și după moarte. Apoi există și alte secțiuni uh, legate de protecția datelor. Această secțiune este bine echilibrată și dă un caracter mai puternic directivei. Apoi uh, uh, și donarea de organe pentru persoanele, pentru țările din uh, lumea a treia sunt uh, la fel, de, la fel de importante și oricum așteptăm cu interes planul de acțiune care va urma. Trebuie să facem uh, din donarea de organe un, o practică acceptată la nivel universal și cred că acest raport ne duce cu un pas înainte. Mulțumesc raportorului și sper că acest raport va întruni un, unanimitatea în Parlament. Marisa Matias. Mulțumesc, doamna Marisa Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria também... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun. Îl felicit. E vorba de o problemă foarte importantă. Colegii mei au spus-o deja înainte, la multe elemente. Suntem deja pe o poziție comună. sau... uh, făcut multe eforturi pentru a ajunge la această poziție comună și vă mulțumesc pentru acest lucru. Însă există un punct la care chiar mai am încă dubii. Și cred că ar trebui să nu renunțăm încă la această discuție. Despre ce este vorba? E vorba de înlocuirea anonimității printr-o confidențialitate reglementată foarte strict. Protecția donatorului este un lucru foarte important. Și calitatea donatorilor și calitatea procedurilor sunt de asemenea extrem de dificil de atins, dar în ceea ce privește anonimitatea donatorului, eu zic că este important să reglementăm lucrurile în acest domeniu. propunerea comisiei reușește să armonizeze mai bine anonimitatea cu trasabilitatea. Eu zic să nu abandonăm această discuție și să încercăm să aprofundăm aceste aspecte. Și sigur că unele state au probleme mai mari în acest domeniu și ar trebui să reușim să înlăturăm aceste bariere. E nevoie de o garanție minimă pentru că sistemul care rămâne transparent să fie folosibil. Trebuie în același timp să ne asigurăm ca să nu creăm probleme pe care nu dorim să le avem. După părerea mea, am putea avea un sistem mai bun de trasabilitate fără a păstra în același timp anonimitatea. Eu zic că s-ar mai putea discuta pe această temă. Mulțumesc. Ja, das waren die Schattenberichterstatter soweit. I-am ascultat pe raportorii din umbră, în măsura în care sunt în sală, eu am și o întrebare cu privire la amendamentul 27. Pe bună dreptate ați cerut ca statele membre să prezinte un sistem în care persoanele să se poată înregistra ca potențial donator de organe, iar autoritățile respective, competente, să dea prioritate cerinței acestea impuse de donatori față de alte priorități. În ceea ce privește autoritățile competente, așa cum sunt ele numite în text în engleză competent authorities, authorities Sistemele sunt toate bazate pe o organizare privată. E vorba de instituții care sunt într-adevăr sub controlul de stat, dar care nu sunt organizații de stat. Fiind dat că s-a ales această formulare, s-ar putea să se creeze ambiguități. Poate că ar trebui să găsim altă formulare, pentru că acest sistem funcționeze foarte bine. Poate ar trebui să zicem competent bodies sau authorities and institutions, adică autorități și instituții, uh, pentru ca, cel puțin în germană, în traducere, să nu existe nicio ambiguitate. Doriți să ia, luați eventual poziție pe această temă. Doamna Antonia Parvanova, vă rog. Thank you, Mr. President. Uh, actually, uh, our shadow rapporteur is Frederick Rees, the ALDE group, and she couldn't... Din păcate, raportorul din umbră nu a putut fi astăzi aici și uh, m-a rugat să transmit câteva uh, idei. Aș dori să-l personal să-l folosesc, să-l felicit uh, pe raportor pentru ideile sale. Este mm, foarte greu să găsești un uh, echilibru corect într-o chestiune atât de delicată. Apreciem uh, proiectul de raport și raportorul din umbră pentru ALDE apreciază în mod special um, încercarea de a ajunge la un consens între toate grupurile politice. Raportorul a arătat dorința de a avea o anumită flexibilitate în această um, directivă, iar rapor raportul acoperă chestiuni foarte importante pentru grupul ALDE, cum ar fi rolul autorităților specializate, mm, cooperarea, uh, respectarea anonimității, compensațiile pentru donatorii persoane vii și de asemenea sprijinim ca și Comisie Parlamentară îmbunătățirea uh, drepturilor consumatorului și punerea la dispoziția pacienților a celor mai bune tehnologii. De asemenea, subliniem solicitarea noastră pentru introducerea unui card de donator european. Să ia în considerare și faptul că este o ramură a medicinii relativ tânără și că este nevoie să cunoaștem foarte bine uh, tehnologiile pentru a limita riscurile uh, care apar în sistemul de uh, transplant, în special uh, respingerea organelor. Un comentariu vis-a-vis -vis de articolul 22. Cât de departe va, uh, cât de mult va permite directiva să păstreze actuala relație cu um, organismele internaționale uh, Uh, din domeniul transplanturilor. Tot în legătură cu articolul 22, definirea uh, domeniul de aplicare a acestei cooperări. De asemenea, în amendamentul 5 și 41 referitoare la recuperarea pacientului și la uh, tratament și recuperare. În ceea ce privește donarea neremunerată, se stipulează că donarea organelor umane de la uh, mm, de origine umană trebuie să fie uh, neremunerată și în raportul Edema s-a stipulat posibilitatea plății de compensații. Vorbim aici doar de compensații medicale și sociale, nu de plăți pentru donatori. Se solicită uh, respectarea acelui uh, compromis foarte fragil obținut în 2008, de aceea am uh, prefera formularea domnului Perello la a, paragraful 12 al raportului său, iar la Uh, amendamentele 35 și 32 solicită același lucru și ar trebui să subliniem că cerem, solicităm niște uh, compensații, dar de natură medicală și socială, nu uh, bănească. Mm, se dorește uh, de asemenea o mai mare siguranță și securitate a uh, sistemului de transplant și de donare. și um, articolele referitoare la trasabilitate și uh, reacții adverse ar trebui întărite. În plus, trebuie subliniat faptul că pentru donarea organelor, conceptele de siguranță uh, este important. Transplantul se referă foarte mult la riscurile asociate fiecărui pacient în parte. De asemenea, există posibilitatea uh, contractării anumitor boli în cazul unor uh, transplanturi, dar acesta pot fi, uh, riscul acesta poate fi redus prin tratamente suplimentare. O bună cooperare este importantă și am văzut că există foarte multe idei comune, dar și mm, poziții diferite între cele două mm, proiecte de raport prezentate astăzi, mai ales în ceea ce privește principiul donării voluntare și neremunerate, promovarea um, do, mm, transplanturilor de organe prelevate de la donatori în viață să fie folosite ca ultima soluție. De asemenea, pentru a face față penuriei de organe, este nevoie de măsuri și cred că ar trebui să nu vedem în transplantul de organe o uh, soluție universală pentru uh, prelungirea vieții. Trebuie uh, încurajat transplantul de organe, dar trebuie să balansăm și să echilibrăm și interesele uh, pacienților și ale uh, sistemului medical. Mulțumesc! Peter Lise. Domnul Peter Lise. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbeam despre raportul Micolașic, pentru că bănuiesc că vreți să discutați separat raportul domnului Perelio. Mulțumesc domnului Micolașic, așadar, pentru că e vorba de o temă care ține de nevoile existențiale ale omului. Trebuie să găsim o soluție rezonabilă care să-i ajute pe oameni și care în același timp să creeze uh, un cadru pentru respectarea principiilor pe care ne bazăm. Un prim punct. De fapt, noi acum nu începem acest dosar de la zero. În 2008 am avut raportul domnului Adamu din partea APP-ului era responsabilă doamna Brepols și am găsit un consens destul de larg despre cum dorim să tratăm această directivă. S-a făcut atunci anunțul din partea Parlamentului că vrem o directivă, dar nu vrem prea multă birocrație. Raportorul a reacționat la această cerință și președintele de atunci, Iulainen, a citat un articol care se referă la importanța autorităților în domeniu. Cred că domnul Micolașic a reușit să formuleze această propunere la articolul 18 foarte bine. El spune că trebuie să fie o autoritate care trebuie să fie mandatată de către statul membru și care are competența de specialitate. Poate fi o autoritate, dar poate fi și o instituție. Uh, în orice caz, ea trebuie să fie mandatată de către stat și trebuie să fie în măsură să exercite un control și să facă controluri la uh, diferite, diferiți actori. Trebuie să ne punem de acord pe această temă. Eu cred că în funcție de reacțiile pe care le-am primit din partea statelor membre, putem spune că lucrurile stau bine și așa cum a spus și domnul Nicolașic, eu zic că putem continua pe această cale. În al doilea rând, trasabilitatea. Sigur că totdeauna se pot negocia detaliile, dar acesta este un prun foarte important, pentru că atunci când un organ este infectat de un virus, unde este vorba de o boală transmisibilă, contagioasă, atunci trebuie să putem să aplicăm principiul de trasabilitate. Un donator mort care, de exemplu, suferea de HIV, era infectat cu HIV și se constată acest lucru după aceea, nu trebuie să identificăm numai pacientul care a primit uh, rinichiul, ci și pe al doilea care a primit inima respectivului sau și așa mai departe. Deci e foarte multă nevoie de trasabilitate ulterior. Toate acestea se bazează pe principiul uh, donatorilor voluntari și uh, neremunerați. Într-adevăr, acesta este principiul cel mai important și suntem cu toții de acord pe baza lui. La articolele 13 și 15 compromis, <laughs> mă scuzați, Comisia face propuneri foarte bune. Domnul Micolașic propune o îmbunătățire a acestei propuneri și ar trebui să fim de acord pe formulări. Însă, cred că deja avem o bază comună. Fie că vom uh, cere, așa cum au cerut-o mai multe grupuri politice, să ajungem la mai mult consens sau dacă preluăm pur și simplu propunerea lui Miroslav ceea ce eu sugerez să facem, atunci, în orice caz, oricare ar fi situația, trebuie să apărăm acest text în fața Consiliului și nu să îl slăbim. Mă îngrijorează foarte mult acest aspect, am vorbit cu doamna ministru și aș vrea să explic foarte clar despre ce este vorba. Serviciul juridic din Consiliu a întocmit o expertiză prin care spune că articolul 13 și o parte din articolul 15 din propunerea Comisiei nu este conformă dreptului comunitar pentru că merge prea departe și contravine principiului de subsidiaritate și nu este deci acoperită de bază juridică. Cred însă că serviciul juridic greșește. Eu personal nu sunt jurist, dar știu că și Comisia are un serviciu juridic și a verificat acest lucru înainte ca propunerea să fie înaintată. Și în 2002-2003 am avut deja o discuție despre calitatea și siguranța celulelor și țesuturilor. Parlamentul susține poziția pe care o susține și Comisia și serviciul nostru juridic ne susținuse deja atunci, deși Comisia încă nu venise la aceeași poziție pe atunci. Cunosc foarte bine această discuție, chiar dacă nu sunt jurist, am fost implicat de la început în această temă. Sigur că întotdeauna când ai întreb trei juriști, ai patru păreri, deci acesta trebuie întotdeauna să fie un lucru pe care să-l cunoaștem este într-adevăr o problemă politică. Sigur că statele membre nu doresc să transfere prea multe competențe pe Uniunea Europeană, este logic. Bineînțeles însă că există și state membre, și trebuie să o spunem foarte clar, care încearcă să-și lasă o portiță deschisă pe la spate, care încearcă să spună că sunt pentru donarea voluntară și neremunerată, dar nu vor să o transforme într-o reglementare obligatorie, crezând că probabil aceasta va împiedica alte practici. Eu cred că e foarte important ca Parlamentul să fie de aceeași părere pe această temă, să vorbească cu o voce, pentru că am fost întotdeauna de aceeași părere. Putem discuta despre detalii, dar eu zic că să nu ne abatem de la propunerea Comisiei. Aceasta ar trebui să fie numitorul comun cel mai mic pe care să îl acceptăm împreună propunerea Comisiei. Nu e vorba numai de o problemă de principiu sau o problemă etică. Are foarte mult de a face cu siguranța și cu calitatea produselor. Există părerea că e vorba de un principiu etic când vorbim despre donarea voluntară și că noi vorbim de fapt despre tehnică, despre cum putem să identificăm un risc de cancer, despre virusii din uh, celule și așa mai departe. Dar ar fi poate total deplasat să spunem că un donator care primește 30.000 de dolari, de exemplu, la donarea unui uh, organ, unui rinic, îi va lua înapoi rinichiul doctorului spunând că de fapt eu um, sunt dependent de droguri și tocmai m-am injectat ieri cu o doză foarte mare. N-ar putea să fie, nu putem să considerăm că acesta este un subiect valabil. Unii, unii virus nu pot fi identificați imediat, dacă este vorba de imediat după ce s-a infectat pacientul și de aceea principiul uh, donatorilor voluntari este un principiu de calitate și de siguranță uh, pentru a împiedica transmiterea unui virus. Aceasta a fost întotdeauna poziția Parlamentului și poziția Comisiei. Poate că ar fi bine ca și Comisia să explice mai bine această problemă. În propunerea Comisiei nu se explică foarte bine care sunt legăturile în această problemă. Ar fi bine, poate, să ne formulăm textul mai bine în fața Consiliului. Încă o dată foarte clar vreau să vă spun că din experiența pe care am făcut-o la această temă, că dacă cineva spune că este în principiu pentru un subiect, dar din perspectivă juridică lucrurile nu sunt prea în regulă, atunci de fapt de obicei e o problemă politică. Și eu cred că de aceea Parlamentul trebuie să arate o poziție comună, iar propunerea Comisiei este cel mai mic numitor comun pe care trebuie să ajungem. Eu îmi doresc să găsim uh, poate îmbunătățiri la raportul domnului Micolașic, dar în orice caz nu trebuie să mergem mai puțin decât uh, propunerea Comisiei, să mergem mai departe în sens negativ. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte și acum are cuvântul Horst Schnellhardt. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Acum o lună am avut ocazia să discut despre acest subiect pentru că un colaborator de-al meu a primit un organ donat după 5 ani de așteptare și calitatea vieții sale s-a îmbunătățit în mod considerabil. Avem într-adevăr un dosar foarte important în fața noastră și eu cred că trebuie să-l tratăm ca atare. Trebuie însă să tratăm acest dosar și cu viteza necesară pentru ca el să poată fi implementat cât de repede. Sunt de acord cu colegul meu pentru că domnul Micola și că a făcut într-adevăr un raport, a întocmit un raport foarte bun. Problema siguranței organelor este una foarte importantă. Acum, cred că suntem cu toții de acord că în acest context se pune întrebarea donat, don, donărilor voluntare și neremunerate, eu zic să nu ne abatem de la acest punct, ci să milităm în continuare pentru el. Există însă prea multe neclarități în domeniu și prea multe posibilități de eludare a subiectului. Încercând după aceea, din nou, să aducem o calitate proastă eventual și o siguranță scăzută a organelor dacă ne abatem de la acest subiect. În Europa există, bineînțeles, rezultate diferențiate în ceea ce privește donarea de organe. În Spania se donează mult mai multe organe decât în alte state. Dar tocmai de aia nu ar trebui să milităm pentru un sistem unitar, ci să păstrăm procedurile care funcționează în statele membre și să le includem în dosarul pe care îl întocmim noi. Pentru că acestea sunt căi care au fost bătute deja, care sunt bune și s-au dovedit că funcționează în ceea ce privește calitatea și siguranța. Bun, cam atât aș vrea eu să spun și felicit încă o dată raportorul pentru acest raport foarte bun. Peter Lize a vorbit înaintea mea și vreau să susțin și eu uh, ce a spus Peter Lize, nici n-are rost să repet. Haideți să adoptăm acest dosar cât mai repede, știu și eu cât de bine este pentru cineva care reușește în fine să primească un organ pe care l-a așteptat atât de mult timp. Mulțumesc, spune doamna președinte Oreste Rossi. Sì, grazie, questo è un testo. Mulțumesc. Acest text este extrem de important, dar totodată foarte delicat. Cred că problema anonimatului pe care au menționat-o mai mulți colegi nu este cea mai importantă problemă. Sigur, are importanța sa, însă nu cred că cineva care primește informații sau care transmite informații despre donarea de organe are această prioritate. Ceea ce este important pentru aceste persoane este siguranța și calitatea organelor și cred că acesta este scopul pe care trebuie să-l urmărim în text. Încercăm să delimităm uh, foarte clar caracteristicile donatorului și uh, implicit ale organelor uh, transplantate. Mai am doar două ușoare mm, îndoieli uh, sau neclarități legate de mm, amendamentul 21, care se referă la uh, persoane în viață. Și se vorbește și despre riscul de exploatare atunci când uh, transplantul se face între consorți. Cred că totuși este o greșeală. Nu cred că se poate pune această problemă între persoane căsătorite sau care sunt împreună. Deci credem că trebuie să existe un fel de autorizare, un fel de consimțământ pentru donarea între aceste persoane. Apoi, uh, se vorbea despre acea declarație care este în contradicție cu ceea ce se regăsește la punctul 20. La punctul 20, uh, la articolul 18, statele membre sunt invitate să exploreze, să analizeze uh, promovarea donatorilor în viață în plus față de donatorii decedați. Bineînțeles că aceasta trebuie să se limiteze la persoanele care au legături de rudenie sau care sunt împreună. Apoi, pe de altă parte, se spune, invită statele membre să promoveze donarea de către donatori în viață. Deci aici este o contradicție în termeni. Apoi uh, am o observație legată de amendamentul 32, unde se vorbește despre compensații. Într-adevăr, este grav să plătești pentru un uh, organ. Uh, sau uh, să nu faci uh, tot posibilul pentru a evita comercializarea. Cunoaștem cu toții riscurile asociate unei astfel de intervenții. Dar aici vorbim despre o eventuală indemnizație, despre o eventuală compensație care se referă strict la rambursarea cheltuielilor precum uh, cheltuielile de deplasare sau cheltuielile de îngrijire. Aici aș include o dispoziție legată de garantarea menținerii uh, locului de muncă. Acest lucru este valabil în Italia, nu știu dacă este valabil și în alte țări. Se vorbește despre rambursarea cheltuielilor și, evident, persoana care donează un rinichi trebuie să aibă garanția că nu își va pierde locul de muncă, fie că este vorba de un loc de muncă la stat sau în sectorul privat. În fine, am să închei cu o observație legată de amendamentul 33. După părerea mea, aici este o greșeală. Se vorbește despre persoanele care au suferit un prejudiciu nejustificat, adică un prejudiciu care decurge dintr-o eroare în timpul procesului de transplant. De exemplu, dacă un donator uh, își dă un ochi sau un rinichi uh, mamei sale are dreptul de a percepe o indemnizație echitabilă legată strict de rambursarea cheltuielor de deplasare și de inconvenientele aferente. Aceasta este împotriva dispozițiilor în vigoare, pentru că dacă se comite o greșeală și dacă din această cauză o persoană suferă un prejudiciu, atunci îi se acordă o indemnizație. Deci cu un astfel de amendament vom împiedica rambursarea sau indemnizarea unei persoane care donează. Deci ori este vorba de o greșeală de traducere a textului original în limba italiană, ori am să-i cer raportorului să clarifice puțin acest text, pentru că cred că persoanele care fac o donație au dreptul uh, mai mult la o indemnizație decât o persoană care are o problemă pentru că s-a întâmplat să fie în spital. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum am să-i dau cuvântul uh, comisiei, domnul director RIS, dacă dorește să le răspundă colegilor noștri. Asemenea, Bronco, Doamna Bronco, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru lucrările sale și sunt foarte, foarte recunoscători pentru colaborarea pe care am avut-o cu domnul Micolașic. ne-am dat imediat seama că avea un interes direct în acest subiect și a arătat întotdeauna entuziasm pentru discuții și lucrări și așteptăm cu nerăbdare următorii pași din cadrul procedurii. Aș dori să amintesc faptul că totuși Comisia a făcut propunerea după o perioadă foarte lungă de consultare și reflexie și a încercat să creeze un text cu foarte mare atenție, astfel încât să nu afecteze sistemele existente care funcționează bine. De asemenea, aș dori să vă amintesc că propunerea se bazează pe articolul 168 și, prin urmare, se lasă la o parte uh, o, o serie de elemente pe care ni le-am fi dorit introduse aici, dar nu aveam baza juridică mm, necesară. Și de aceea avem această propunere și după aceea un uh, plan de acțiune care e și el pe uh, ordinea de zi de astăzi. Am văzut că și ne-am bucurat să vedem acest lucru, că uh, Um, raportul a respectat principiile de bază ale propunerii și că amendamentele, majoritatea, se referă mai mult la formulări și elemente de detaliu. Și, în general, am văzut o convergență între poziția Parlamentului și cea a Comisiei. Aș dori să subliniez faptul că, în anumite cazuri, acolo unde uh, unii dintre membrii Parlamentului și-au exprimat îngrijorările, aș dori să vă amintesc că e vorba de o directivă. O directivă care, spre deosebire de uh, un regulament, lasă uh, flexibilitate statelor membre la transpunerea în uh, legislația națională. Prin urmare, și acolo se pot face niște modificări, niște ajustări pentru a lua în considerare cadrul legis legislativ național. Un element pe care uh, l-am identificat ca fiind unul de uh, interes deosebit este cel al donării voluntare și neremunerate. Uh, în perioada de uh, discuții s-a arătat că donarea voluntară este unul dintre criteriile care asigură securitatea uh, și siguranța uh, donării. Um, poate. Și poate nu am explicat destul de bine această uh, legătură care există în realitate și care reprezintă baza pentru care în propunere s-a uh, făcut referire la donarea voluntară și neremunerată. Și la și vrem să asigurăm uh, protecția donatorului împotriva oricăror presiuni sau tentații atunci când vine vorba de o plată. Și există și o mm, modalitate indirectă de combatere a traficului, pentru că nu există stimulente financiare care să încurajeze traficul cu ființe umane și cu organe. De aceea am insistat asupra don donării voluntare și neremunerate. În ceea ce privește trasabilitatea, înțeleg că există anumite îngrijorări privind la felul în care uh, am putea ajunge la un uh, echilibru corect. Propunerea Comisiei a înglobat cel puțin uh, principiul unui echilibru între protejarea identității donatorului și trasabilitatea în caz de nevoie. Și am menționat un caz uh, Uh, în care un donator uh, se descoperă că un donator a, uh, suferă de SIDA și trebuie să știm exact cine a fost primitorul dar un donator, un uh, donator de organe poate fi de asemenea un donator de țesuturi și atunci numărul de primitori este mai mare. Este un element foarte important pentru noi și ne-am gândit foarte mult cum să găsim aici uh, un echilibru corect. Au fost uh, uh sugerate niște formulări mai uh, bune din partea uh, observatorului pentru protecția datelor și acestea ar putea fi luate în considerare atunci când vine vorba de o ușoară reformulare a textului. De asemenea, am auzit îngrijorări exprimate uh, privitoare la uh, necesitatea de a asigura că sistemul uh, de donare și transplant poate continua să funcționeze așa cum face acum. Uh, și subliniez că articolul 21a uh, asigură că nu există obstacole uh, în ceea ce privește uh, activile, um, activitățile unor sisteme precum Eurotransplant. Am ascultat această solicitare pentru un card de donator european uh, E o chestiune care, din cauza bazei juridice, merge dincolo de ce ne permite articolul 168. Faptul că nu există un sistem unitar pentru uh, donarea de organe la nivel comunitar este recunoscut. Ar înțeleg că trebuie să învățăm lecțiile pe care ni le oferă sistemele din diversele state membre, dar acest aceste elemente sunt uh, regăsite în planul de acțiune pe care îl vom uh, discuta un pic mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh. Mulțumesc. Domnul, rap- domnule raportor, vă rog dacă doriți să adăugați ceva. Da, doamnă, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Dragi colegi, mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați participat la această dezbatere și care ați avut uh, am, amabilitatea să comentați uh, pe marginea raportului. Am luat notă de toate preocupările dumneavoastră și vă asigur că nu voi prelungi dezbaterea astăzi dar sunt dispus să lucrez cu toți dintre dumneavoastră la nivel bilateral pentru a integra cât se poate de multe din comentariile dumneavoastră. Voi încerca astfel să găsesc o formulare mai bună sau să țin seama de preocupările dumneavoastră în spiritul acestui uh, text. Cred că ar trebui să apărăm acest text. Noi reprezentăm uh, Parlamentul, suntem aleși uh, de populație și de aceea trebuie să transmitem un mesaj puternic, un semnal puternic în acest domeniu. Trebuie să transmitem mesajul că Europa are nevoie de mai multe organe și de mai multe transplanturi. Trebuie să fim cu toții de acord asupra motivației uh, care ne face să um, întreprindem acest demers. Acum am să comentez pe scurt cu privire la intervenția domnului Rossi. Cred că a fost vorba de o neînțelegere. Vă asigur că nu este o problemă de conținut, ci poate doar de formulare. Vroiam uh, să mă refer la posibilul prejudiciu adus persoanei care este donator în viață. Doamna Parvanova și domnul Lize, care sunt medici, știu că uneori persoana care este donatoare poate să aibă complicații medicale după donație, după donare. De aceea, uh, am vrut să acopăr și cazurile acestor persoane care au fost uh, atât de darnice încât să își uh, doneze organele și pentru aceste persoane vroiam să existe un fel de compensație modică, o indemnizație. De aceea vroiam să ținem seama de această îngrijorare, această preocupare specifică. De altfel, este o abordare umană. Vă mulțumesc așadar foarte mult. Mulțumesc și comisiei cu care m-am întâlnit uh, chiar înainte să-mi încep activitatea și apreciez cooperarea noastră constructivă. Aștept cu interes să lucrez uh, cu toți dintre dumneavoastră și îmi va face plăcere să discutăm pentru ca în cele din urmă să avem un text bun care să fie adoptat în martie la ședința acestei comisii. Sper de asemenea că vom avea acordul în prima lectură în aprilie în plenara de la Strasburg. Mulțumesc foarte mult! Domnule Micolasici, mulțumesc foarte mult pentru acest, acest raport excelent. Eh, dragi colegi, data limită pentru depunerea amendamentelor este 11 februarie 2010, dar vom încerca o nouă procedură cu această ocazie. Procedură care ne va permite nouă și atașaților parlamentari să propună amendamentele online. În zilele următoare ni se vor transmite clarificări suplimentare referitoare la eh, procedură Probabil că vom avea nevoie de câteva ore de formare dacă vrem să procedăm astfel. Oricum, este o nouă procedură pe care la Comisia ENVI nu am realizat-o niciodată. Cred că alte comisii ale Parlamentului European deja au făcut-o. Și vom începe cu acest uh, text. Uh, acest text ne va iniția în această nouă procedură de lucru. Vom uh, vota pe 6 martie în Comisia Envi și în aprilie în plenară. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 20, și am să-i dau cuvântul domnului uh, Perelo, care ne va prezenta raportul cu privire la mm, planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe, care completează subiectul anterior. Aveți cuvântul, domnule Perelo. Prezentă. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă ar trebui să dau o definiție simplă și practică a celor discutate aici, aș spune că, din punctul meu de vedere, acest proiect este un element important pentru implementarea uh, eficientă a directivei, nu pe, doar pentru acești 5 ani acoperiți de planul de acțiune, ci și pe uh, perioada următoare. Nu vom intra, uh, nu voi intra în detaliile textului, și, ci mă voi limita la niște comentarii generale pentru pentru a da, uh, pentru a lăsa timp pentru uh, discuții, pentru întrebări și comentarii. Uh, ideea este de cooperare între statele membre atunci când vine vorba de coordonarea unor acțiuni specifice bazate pe acțiuni specifice, create nu numai pentru a crește numărul organelor disponibile pentru transplanturi, ci și pentru a corecta o parte din uh, insuficiențele sistem, sistemului. Există un număr foarte mare de pacienți pe listele de așteptare și în fiecare săptămână uh, 12 pacienți sunt scoși de pe listă fără să fi primit organul necesar. Este o chestiune foarte dureroasă pentru multă lume. Uh, Cred că diversele considerente și aliniate ale raportului au explicat acest lucru foarte clar. Sunt câteva chestiuni asupra cărora aș dori să mă opresc în mod special. În primul rând, la obiective, ideea de a asigura că Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană uh, se înțelege importanța transplanturilor și a co- um, coordonării sistemului. Asta este uh, întreaga ideea unei abordări la nivel european a sistemului de transplanturi. Apoi am dorit să uh, lăsăm la o parte mitul uh, solid, solidarității. Dacă luăm cazul Uh, Spaniei, nu este adevărat că ar exista acolo mai multă solidaritate între cetățeni decât în, uh, între cetățenii din alte țări. Uh, sunt multe țări, cel puțin 13 țări, în care cetățenii s-au arătat mai disponibili să doneze organe decât cetățenii spanioli. iar Uh, numărul de uh, donatori, uh, procentul de donatori diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Și tocmai aici vine raportul nostru, care se referă și la uh, educare, formare, informare, atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical. În anumite sisteme naționale există uh, Uh, niște inegalități care apar sistematic. Nu există o listă europeană care să permită o mai bună cooperare între sisteme și o mai bună coordonare. Vorbim despre uh, nevoia de siguranță și securitatea organelor și calitate. Și sistemele organizate în diverse spitale este important să existe o uh, unitate uh, specializată pentru transplanturi în uh, fiecare spital, echipe de profesioniști și uh, sisteme la nivelul spitalul, spitalelor, uh, sisteme care să se ocupe de acest, uh, această problemă. Sunt foarte multe chestiuni ce trebuie avute în vedere. Am vorbit și despre uh, donarea voluntară și neremunerată un aspect esențial al calității. Nu putem vorbi de calitate fără să vorbim despre donarea neremunerată. E vorba de salvarea de vieți pe baza ideii de donare voluntare și neremunerate. nu putem accepta aici excepții am fost destul de clar în uh, proiectul prezentat. Nu excludem posibilitatea unor compensații pentru costurile uh, asociate procedurilor de transplant, dar acest, uh, acestea trebuie descrise clar ca fiind compensații și nu ca plăți pentru uh, donare. Singura plată ar, treb- ar trebui să fie numai de natură nefinanciară, uh, mulțumirea de a fi putut salva o viață umană. Sigur, raportul e departe de a fi perfect. Ca raportor îmi dau seama că mai e loc pentru îmbunătățiri așa cum se întâmplă de fiecare dată. Și e important să îmbunătățim nu numai conținutul, ci și structura ar putea fi mai bine organizată. Am uh, discutat cu alți raportori din umbră și uh, unii au fost de acord că am putea îmbunătăți uh, structura. Orice uh, astfel de uh, propuneri uh, sunt uh, binevenite. Am spus uh, înainte, atunci când vorbeam uh, cu uh, raportul din umbră pentru, raport, pentru raportul anterior, este important să venim cu astfel de propuneri și eu personal sunt deschis oricăror sugestii. Este un uh, proiect, dar uh, îmi dau seama că trebuie să fim foarte riguroși atunci când vine vorba de structură și de chestiuni esențiale, cum ar fi principiul donării voluntare și neremunerate. Aceste chestiuni sunt foarte importante pentru toată lumea și cred că vom fi toți foarte bucuroși să lucrăm, să cooperăm la acest proiect. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte bun și încă o dată felicitări. I-am spus și doamnei ministru înainte și domnul Peredio, care este spaniol și care deci participă la succesele de fotbal pe care în general le-am văzut venind din această țară, a contribuit la acest succes. Am spus că Faptul că în Spania acest domeniu funcționează mai bine este pentru că e mai bine organizat și nu pentru că sunt mai mulți donatori. În Germania există organe care nu sunt prelevate, deși poate că pacientul are un card de donator deja sau dorește să doneze organul, dacă însă ar exista sistemul prin care să se clarifice acest aspect. Mi se pare absolut scandalos faptul că există o disponibilitate de donare, dar nu există nimeni care vrea să organizeze sistemul. Sigur că este o organizare dificilă. Eu nu vreau să reproșez doctorilor că nu se întâmplă acest lucru, pentru că uh, dacă într-un spital trebuie să te ocupi de salvarea de vieți, probabil nu ai timp să mai te ocupi și de cei care au suferit o moarte cerebrală pentru ca să pregătești uh, diferitele discuții necesare cu reprezentanții familiei sale despre donarea de organe. Iată de ce coordonatorii pentru transplantul de organe mi se pare o soluție foarte bună, pentru că există oameni care nu sunt apoi împiedicați să doneze organele dacă doresc să facă acest lucru. Mi se pare un punct foarte important și așa cum o propune și raportorul, eu zic că trebuie să mergem pe această variantă. În ceea ce privește problema juridică, dacă avem o situație contradictorie sau o soluție mai simplă, nu asta contează. Contează ca acolo unde există o disponibilitate de a dona organele să existe și cineva care să organizeze acest lucru. Iată deci un punct esențial. E foarte bine că raportorul l-a pus în evidență foarte bine. Sunt de acord că acest proiect de raport este o bază comună foarte importantă, dar ar trebui să continuăm să lucrăm în acest domeniu, așa cum s-a întâmplat și la raportul Adamu, când am stabilit titluri pentru ca raportul să devină mai ușor de citit, mai clar și să existe capitole care să se bazeze pe cele din, de dinainte. Aceasta ar fi sugestia mea. Un alt punct care e foarte sensibil și uh, controversat este donarea de ficat. Cred că și donarea organelor în timpul uh, vieții, donat, donarea pe timpul vieții este într-adevăr o problemă mai sensibilă. De exemplu, acum um, câțiva ani în Germania s-a prezentat un izraelian cu un, um, așa zis, verișor din Moldova. Moldoveanul trebuia să doneze organul și izraelianul vrea să primească acel organ. Comisia de etică a respins însă această propunere pentru că era vorba clar de o donare um, plătită. Un alt centru însă a executat această cerere Însă, în uh, cazurile în care nu există o relație foarte clară între respectivele persoane implicate, um, nu trebuie să dăm curs la această procedură, pentru că e vorba clar de bani. O alt, un alt punct important atunci când este vorba de expanded criteria, de criteriile extinse. Trebuie să susținem această propunere. Eu sunt pentru uh, așa numitele old to old programe, deci câteodată, înainte se spunea că din, de la vârsta de 60 sau 70 de ani nu mai poate o persoană să devină donator. Bineînțeles că și un, o persoană de 75 de ani poate să doneze un organ unei alte persoane de 75 de ani care așteaptă un organ. Același lucru se aplică și la pacienții mai tineri. Trebuie să fim mult mai flexibili ca înainte. O problemă critică este uh, Uh, cea legată de persoanele care uh, sunt în moarte cerebrală sau uh, de persoanele care sunt așa numite non-heart beating. Avem criteriul morții cerebrale, dar dacă avem organe de la pacienți care nu sunt în moarte cerebrală, aceasta ar putea să submineze încrederea în întregul sistem de donare. În final, un punct care mi se pare extrem de important, la articolele 23 și 24, raportorul face referire la combaterea traficului de organe și la turismul de transplant. Ar fi foarte important să facem propuneri concrete aici. La 24, la sfârșit, este prevăzut ca cei care sunt implicați în turismul de transplant să fie sancționați știu că în Spania se discută exact acum despre această problemă și desigur că trebuie să fim uh, atenți pentru ca pacienții să nu fie doar acuzați din punct de vedere penal, când sunt de fapt în același timp și victime. Când cineva primește un organ uh, contra cost în India, trebuie să vedem care a fost uh, contextul acestei donări și trebuie să clarificăm și pentru cei care primesc organul că este vorba de o, un fapt ilicit de, care trebuie sancționat. Dar trebuie să facem destulă informare pe această temă. Am aflat și că anumite case de asigurare în Uniunea Europeană recomandă pacienților să primească un organ plătit din stat, alt stat al UE ceea ce se plătește chiar de către Casa de Sănătate. Dacă este cazul, ar trebui să investigăm, trebuie imediat să luăm poziție. Tot în ceea ce privește apoi traficul de organe, trebuie să găsim mecanisme mai bune de combatere a acestui fenomen. În mai, la adunarea generală a Organizației Mondiale a Sănătății se va discuta despre acest subiect. Europa trebuie să-și formuleze o poziție clară, să vorbească cu o singură voce împotriva traficului de organe. Trebuie însă să încurajăm și Europolul să participe la acest proces. Europolul nu s-a ocupat până acum îndeajuns de subiect. A avut până acum mandatul de a examina problema, s-a făcut un sondaj în statele membre dacă sau nu există traficul de organe și răspunsul a fost negativ. Și deci ei au tras concluzia la Europol că nu există deloc traficul de organe. Dar jurnaliștii au constatat de multe ori că atât instituții cât și organizații criminale în cele 27 de state membre sunt implicate în traficul de organe. Nu e vorba de o trans- un transplant care are întotdeauna loc în Uniunea Europeană, dar totuși trebuie să combatem fenomenul pentru că de multe ori donatorul sau um, persoana care primește, primitorul, este în Uniunea Europeană. Europolul ar trebui să aibă mai multe informații decât, Euro, uh, decât Consiliul Europei sau decât jurnaliștii care investigează cazuri particulare. Europolul este tocmai mandatat să descopere ceea ce se întâmplă uh, în uh, desubturi și nu dacă nimeni nu ne raportează un caz, uh, atunci înseamnă că nu se întâmplă nimic. Trebuie să apelăm la Europol pentru a acorda mult mai multă atenție acestui subiect. Vă mulțumesc și mă bucur de colaborarea cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și mulțumesc pentru atenție. Merci, Peter Lise. Mulțumesc, Peter Antonia Parvanova. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum uh, am prezentat deja punctul de vedere al um, raportoarei din umbră, doamna Frederic Ries, și trebuie să repet că dumnea ei propune ca cele două rapoarte să fie considerate uh, Um, ca având elemente în comun. Deci nu este nevoie să repetăm anumite lucruri pentru a economisi timp. Aș vrea doar să fac un comentariu final pentru toți cei care nu sunt medici. Vorbim, uh, când vorbim despre donatorii în viață, nu avem, uh, nu ajungem la două persoane complet sănătoase cu o speranță de viață mai mare. Probabil că speranța de viață a primitorului va fi prelungită în unele cazuri, dar nu în toate cazurile, pentru că uneori primitorul respinge organul și până la sfârșitul vieții îi se administrează mm, uh, medicamente mm, cu pentru imunosupresie care îi afectează calitatea vieții. Apoi, uh, persoana care donează suferă anumite probleme. Deci nu va fi o persoană complet sănătoasă. Este o problemă medicală pe care trebuie să o tratăm în consecință trebuie să ne gândim că există și oportunități, dar și riscuri pentru primitori și pentru donatori. Vorbesc despre cazuri de crimă organizată, despre pacienți care își fac transplanturi în Pakistan, de exemplu. Apropo, este o destinație foarte obișnuită ceea ce a determinat guvernul uh, pakistanez să instituie reglementări uh, foarte stricte pentru a interzice această practică. Apoi există și uh, rețele de criminalitate organizată care le furnizează organe primitorilor. Trebuie să ne gândim că planul de acțiune trebuie să fie foarte strict, trebuie să fim foarte exacti pentru a nu încuraja practicile criminale. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Brunco, din partea Comisiei. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru raportul său foarte pozitiv vis-a-vis -vis de planul de acțiune al Comisiei acesta, așa cum spuneam mai devreme, uh, se asociază uh, propunerii de directivă. Planul de acțiune a fost adoptat de comisie la sfârșitul lui 2008 și în acest moment este în curs de implementare. Planul de acțiune în sine se concentra, de fapt, pe 10 priorități concrete. Iar acestea au, -au, au fost identificate ca aducătoare de valoare adăugată în discuțiile cu statele membre. Au avut schimburi de informații, am discutat aspecte organizaționale, acolo unde statele membre și-au dat seama că pot aduce îmbunătățiri sistemelor lor. Aceste uh, priorități și acțiuni sunt împărțite în subacțiuni și, în primul rând, am spus că uh, am discutat și am ajuns la un acord în privința indicatorilor, pentru că degeaba avem plan de acțiune dacă nu avem indicatori comuni. Um, de astfel, planul a fost a, uh, a, lansat cu indici comuni în 2009. A, um, unele dintre acțiuni pot aduce beneficii imediate, cum ar fi um, cele legate de organizare, de aspectele de organizare, de existența unor coordonatori pentru transplanturi în uh, spitale. Uh, s-a pus astăzi de câteva ori aici problema coordonării, de oportunități pierdute, organe pierdute. Aceasta este o prioritate pentru 2009, care poate fi finalizată pentru 2010. O altă uh, prioritate pe 2009 este formarea formatorilor um, în cadrul spitalelor pentru a uh, putea îmbunătăți sistemul. Am avut întruniri cu statele membre pentru a ne asigura că acest uh, proces um, uh, continuă și nu se blochează undeva pe drum. O altă uh, prioritate ar fi schimbul de informații pe programele de îmbunătățire a calității. Statele membre care au deja astfel de programe au fost uh, foarte amabile și au uh, împărtășit aceste informații cu alte state membre pentru ca uh, avea un sistem, un astfel de sistem natural uh, de identificare a donatorilor. Aș dori de asemenea să răspund unui comentariu referitor la Europol. Din câte știu eu, Europol, deși îi spunem forță de poliție, procedează în următorul uh, mod mai întâi e nevoie de o plângere dintr-o, uh, din partea unui stat membru pentru lansarea unei investigații. Din câte știm noi, nu s-au făcut astfel de plângeri oficiale. În ceea ce privește traficul de organe, aș dori să vă asigur că există niște sancțiuni și că există un cadru juridic Consiliul a adoptat de curând o revizuire a deciziei cadru privind combaterea traficului cu ființe umane și că traficul cu organe este în mod clar inclus în text. Prin urmare, avem acum un cadru legal, un cadru juridic în acest sens. În ceea ce privește planul de acțiune, dorim o revizuire la jumătate de drum pentru acest uh, plan. Aceasta ar avea loc uh, în 2012 și ar permite rectificări, corecturi pentru a doua parte a implementării planului de acțiune. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule raportor, doriți să adăugați ceva? Yes. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc raportorilor din, um, raportorilor din umbră pentru tonul și conținutul comentariilor lor și sunt uh, sigur că aceste chestiuni pe care le-au uh, prezentat uh, sunt importante și vom continua dialogul um, chestiunea uh, propusă de domnul Liză uh, privind uh, donatorii persoane în viață uh, a fost prinsă și în uh, raportul meu. Și aș dori să spun doamnei Pavanova că există îmbunătățiri necesare pentru cele două proiecte, mai ales când e vorba de acțiunile comune. am uh, o, mm, discutat și uh, limita de vârstă 60 de ani atunci când am discutat originea organelor, dar este mm, normal să uh, luăm în considerare faptul că uh, organul prelevat de la un, donator de 30-35 de ani este uh, cel mai bun pentru transplanturi și este preferabil unuia de la un donator de 75 de ani, dar ne vom gândi la o soluție mai, mai bună. Nu ar trebui, de fapt, să irosim uh, niciun fel de organe din cauza lipsei de coordonare sau de uh, înțelegere. Uh, ar trebui și familiile să uh, știe care au fost dorințele persoanei decedate. Acest lucru este important și am um, dori să uh, facem eforturi în plus pentru a um, rezolva aceste situații. Mulțumesc, domnule raportor. Vă felicit pentru calitatea raportului. Ca și în cazul raportului precedent, amendamentele pot fi depuse până pe 11 februarie, ora 12, pe, utilizând aceeași procedură. Votul în ENVI va avea loc pe 16 martie, iar votul în plenară în aprilie. Trecem acum la uh, întrebarea orală a doamnei uh, Rivazi. Doamna Rivazi, aveți cuvântul. Comisia trebuie să răspundă înainte de întrebare? Da. Așadar, dau întâi cuvântul Comisiei pentru a răspunde întrebării scrise și după aceea, doamna Rivasi, veți putea adăuga, veți putea formula o întrebare suplimentară dacă doriți. Am să dau acum cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Domnul Ris. Domnule director, aveți cuvântul. Bună ziua, domnilor și domnilor! Întrebarea ridicată de doamna Rivazi a menționat mai multe probleme legate de pandemia H1N1 și de măsurile luate de statele membre pentru a-i contracara efectele. Acum sunt bucuros să vă prezint uh, punctul de vedere al referitor la modul în care Uniunea Europeană a reușit să facă fața acestei uh, pandemii. N-am avut suficient timp la dispoziție, însă uh, trebuie să vă spun că această pandemie a durat, durează de 9 luni, iar autoritățile publice și toate instituțiile implicate au făcut o treabă foarte bună. Reacția lor a fost foarte bună. Mulți dintre ei au lucrat non-stop și au încercat să gestioneze tot ceea ce li s-a cerut. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor acestor persoane care au fost implicate în gestionarea pandemiei. Încă de la început, um, izbucnirii epidemiei în Mexic, Comisia a ridicat nivelul de alertă și a convocat uh, statele membre la o întâlnire de coordonare pentru a discuta modul în care evoluează pandemia, care sunt măsurile de prevenire care trebuie luate și ce măsuri uh, medicale de combatere pot fi aplicate. Com Centrul pentru Controlul Bolilor a furnizat uh, recomandări și OMS a participat de asemenea. Comisia pentru um, Sănătate a adoptat câteva măsuri, a stabilit um, grupurile prioritare care trebuie vaccinate, a închis uh, școli, a impus restricții de călătorie și așa mai departe. Oricum, au existat critici la adresa modului în care guvernele au gestionat această pandemie. În același timp, uh, au existat și foarte multe interpretări uh, greșite. De exemplu, spre deosebire de ce a spus presa, OMS nu a schimbat definiția pandemiei cu o lună înainte de declararea pandemiei. Organizația Mondială a Sănătății a definit în mod constant pandemia ca o boală răspândită la nivel mondial iar severitatea sa nu a făcut parte niciodată din definiția actuală a OMS. Bineînțeles că mm, uh, Dr. Chan a făcut o declarație în acest sens, dar cred că ar trebui să discutăm acest lucru ca parte a evaluării pandemiei actuale. În momentul de față, există și păreri legate de banii cheltuiți pe vaccinurile antipandemice. Uh, statele au cheltuit anumite sume de bani pentru a cumpăra vaccinuri, însă aceasta a fost competența statelor membre. Comisia nu a fost implicată în aceste decizii și au existat aranjamente contractuale între statele membre și producătorii de vaccinuri. Prin urmare, Comisia nu poate să prezinte cifre legate de cheltuielile totale ale statelor membre cu vaccinul um, împotriva gripei H1N1. Sigur că dacă statele membre ne vor furniza aceste cifre în lunile următoare, vom fi bucuroși să le prezentăm și Parlamentului. Totuși aș vrea să subliniez următoarele. Statele membre au avut o sarcină dificilă atunci când uh, au trebuit să decidă câte, ce cantitate de vaccin să comande, neștiind care va fi amploarea pandemiei. A existat o incertitudine context în care statele membre au avut o abordare precaută și s-au pregătit pentru scenariul um, cel mai rău, sperând totuși să nu se producă acest scenariu. Oricum, um, uh, statele membre, când au luat aceste decizii, erau preocupate de protejarea cetățenilor în modul uh, optim Uh, împotriva acestei uh, eventuale pandemii. Acest lucru se întâmpla în urmă cu doar câteva luni. Comisia a activat o serie de inițiative pentru a ajuta statele membre care nu aveau contracte de achiziție a vaccinurilor. Am uh, elaborat o procedură comună și am creat un stoc european de vaccinuri sau o bursă a vaccinurilor pentru a facilita schimburile între statele membre. Unele state membre chiar au făcut contribuții substanțiale la uh, stocul de vaccinuri al OMS. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că pandemia este departe de a se fi sfârșit cazurile din uh, Europa Occidentală și din uh, Statele Unite s-au uh, redus, însă virusul continuă să se răspândească în estul Europei, în Africa și Asia. Virusul gripei este, are o structură um, instabilă din punct de vedere genetic. Nimeni nu poate să excludă posibilitatea ca virusul pandemic să sufere mutații Uh, și uh, să se producă o situație catastrofală. Dacă virusul suferă mutații Uh, în sensul negativ, atunci guvernele uh, se vor întreba de ce nu au cumpărat mai multe vaccinuri și vom observa acest lucru în mai multe state membre. Comisia analizează în momentul de față lecțiile care pot fi învățate de pe urma pandemiei de până acum. În iulie, Comisia va organiza împreună cu președinția belgiană care urmează o conferință referitoare la schimbul de informații, la evaluare și la evaluare și va discuta despre planificarea, managementul, achiziția și și uh, comunicarea, uh, dar și despre relațiile internaționale. Sperăm că vom învăța mai multe și că ne vom îmbunătăți pentru viitor. În ceea ce privește politicile și strategiile de vaccinare, Comisia a spus întotdeauna foarte clar că această politică reprezintă o posibilă strategie de vaccinare pe baza evidențelor, evidențelor disponibile, recunoscând în același timp uh, faptul că responsabilitatea de a dezvolta campanii de vaccinare este la latitudinea statelor membre, ținând cont de resursele disponibile. OMS și Comisia uh, subliniază în continuare că vaccinarea este cea mai bună soluție disponibilă pentru a face față pandemiei. Există în continuare foarte mulți oameni care sunt uh, expuși unui risc ridicat de a contracta această infecție, mai ales persoane care suferă de boli cronice sau femeile însărcinate. Uh, de fapt, majoritatea uh, cazurilor mortale au afectat uh, persoane din aceste categorii vulnerabile, persoane care nu mai fuseseră afectate până atunci de gripa sezonieră. Comisia ar vrea să sublinieze că vaccinurile pandemice care au fost livrate în timpul cel mai scurt posibil au uh, un profil de siguranță excelent. Am vaccinat în Uniunea Europeană peste 39 de milioane de persoane până în momentul de față inclusiv uh, și anume 7,7% din populația totală a Uniunii Europene. 35 de milioane de persoane au fost vaccinate au fost vaccinate, dintre care foarte multe femei însărcinate. Cea mai mare parte a reacțiilor adverse nu sunt grave. Am uh, plină încredere în Agenția Europeană pentru Medicamente, care este o agenție independentă și care prezintă informări uh, săptămânale referitoare la uh, farmacovigilența în cazul pandemiei și care precizează că beneficiile vaccinului depășesc cu mult riscurile. Apoi, sistemul de livrare a vaccinului uh, s-a dovedit unul foarte eficient. Acest sistem rapid și-a găsit cadrul în, um, și-a găsit o bază în cadrul legislativ al Uniunii Europene. Există înregistrări uh, similare în toate țările partenere majore. În fine, Planul de reacție al Comisiei în caz de pandemie din 2005 este în curs de revizuire în momentul de față. Vom încerca să includem într-o nouă versiune a sa care ar trebui să fie gata până la sfârșitul acestui an, noi abordări și noi uh, lecții pe care le-am um, tras de pe urma acestei pandemii de H1N1. Și uh, Planificarea OMS va juca de asemenea un rol important în revizuirea acestui plan, cu scopul de a fi mai bine pregătiți pentru amenințările viitoare, pentru că acestea nu vor uh, înceta să apară. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Si, Madame Rivezi. Doamna Rivezi, mulțumesc foarte mult, domnule director. Trebuie să vă spun că răspunsurile dumneavoastră nu m-au satisfăcut deloc. În această dimineață am ascultat cu atenție ce ne-a spus domnul uh, Fucuda din partea OMS-ului, care a venit să vorbească și în, la Consiliul Europei. Dumnealui a recunoscut că a existat o schimbare a definiției pandemiei în 2009, în, cu o lună înainte de um, de faptul de declarația de către om să a unei pandemii generale. Aceasta este într-adevăr punctul esențial, punctul cheie. De fapt, pandemie este un lucru care se poate declara în momentul în care e vorba de o, grav, o boală gravă și în același timp de extinderea acestei boli pe mai multe continente. Iar Dumnealui ne-a spus în această dimineață că, de fapt, nu gravitatea virusului este importantă, ci nu vo- noutatea acestui virus. Desigur că în anii 68 se pare că virusul H1N1 a existat deja și cum acesta era o extensie a acestuia, ar fi putut, se a spus, să facă mai multe victime decât atunci ceea ce este o problemă în sine, pentru că dacă o pandemie se bazează doar pe criteriul geografic și pe eventuala amenințare cu moartea pe care o duce cu sine acest virus, atunci totul este posibil pentru toate laboratoarele care vor să-și vândă vaccinurile. În această dimineață s-a pus uh, la îndoială această declarație de către diferiți deputați uh, europeni pentru a vedea cine a schimbat definiția pandemiei. Aceasta este prima mea remarcă. A doua. Dumneavoastră spuneți că s-a aplicat principiul de precauție. E foarte bine acest lucru. Eu sunt biolog la origine și m-am luptat pentru ca principiul de precauție să fie introdus în Constituția franceză. Faptul că se aplică acest principiu de precauție în aprilie 2009, când a apărut virusul, mi se pare de asemenea un lucru foarte bun. Se aplică acest principiu, se face un plan de gestiune și așa mai departe. Însă, ceea ce vă reproșez comisiei nu este asta, este faptul că nu ați urmărit evoluțiile care vă erau transmise din emisfera sudică, unde trecuse deja virusul, obținusem rezultatele din Argentina, din Australia și chiar uh, și ministrul de sănătate din uh, SUA a declarat pe 5 mai că este un virus benign care va crea mult mai puține victime, vor muri mult mai puține persoane decât uh, în alte epidemii. Și întrebarea pe care vă pun eu din partea deputaților este de ce nu v-ați reevaluat strategia pentru a transmite statelor membre să nu mai acționeze în acest fel, pentru că dumneavoastră sunteți cei care coordonați statele membre și să le spună să nu se alarmeze, să nu se precipite, pentru că dacă trebuie vaccinate anumite categorii de populație, trebuie să vedem cine sunt aceștia și că oricum e vorba de un virus benign, într-adevăr contagios, dar benign. Și chiar în ceea ce privește contagiunea, trebuie spus că nu au fost contagiați, nu s-au contaminat mai mult de 7% dintre persoanele trăind uh, în întreaga lume. Așadar, eu reproșez faptul că instituțiile europene sunt performante, dar trebuie să ofere aceste informații și mai departe, dacă, de exemplu, există o schimbare de strategie, trebuie să se transmită acest lucru, spunându-se în același timp că nu e nevoie să se acționeze în urgență și dumneavoastră nu ați făcut acest lucru. Vreau să vă pun, deci, întrebarea următoare. EMA trebuie să își dea autorizația cu privire la vaccinele autorizate. Dacă dumneavoastră ne spuneți că vaccinul este sigur, ce știți dumneavoastră dacă este sigur sau nu? Chiar și Agenția pentru Medicamente spune că e vorba de vaccinuri care s-au elaborat într-o procedură extrem de rapidă. Controlul european de uh, Agenția Europeană de Control și Prevenire este chiar cea care a spus că este prima dată că se pune un vaccin pe piață atât de repede. Eu am, am urmărit uh, efectele secundare care au fost uh, rezumate de către mai multe agenții, agenția franceză, de exemplu. Avem o epidemie care ne-a costat 2,2 miliarde de euro, când avem 750 de milioane de euro pentru 5 ani pentru planul de combatere al cancerului și avem 30.000 de efecte secundare, dintre care unele au provocat chiar moartea din cauza vaccinării. Și ce vedem apoi? Polonia a spus că nu dorește să vaccineze pe nimeni. Nu dorește să aleagă vaccinul uh, pentru populație pentru că nu este vorba de un virus uh, grav sau periculos. Și n-au avut niciun uh, efect secundar, bineînțeles. Și n-au avut decât 120 de morți în întreaga Polonie. Întrebarea este dacă dumneavoastră aveți un grad de informare suficient, dacă aveți o viziune destul de critică pe problemă sau dacă puteți doar să-mi spuneți că la comisie nu sunt decât oameni care, de fapt, lucrează pentru OMS până la urmă. Și să vă dau și o anecdotă din 1986, mă scuzați. În, când a avut loc accidentul de la Cernobâl și au fost teri, contaminate mai multe regiuni, Europa decisese să facă norme de radioactivitate. Dumneavoastră ați fixat, uh, ați fixat 360 de grade, 360 de categorii de gravitate. Europa a stabilit norme pentru alimente, mai ales pentru laptele, pentru uh, bebeluși. Și s-au impus granițe superioare. Știți ce a făcut uh, OMS-ul? A făcut doar uh, a luat mult prea puțini decizii din uh, care ar fi trebuit să respecte aceste norme, fără să să se poată aplica, într-adevăr, um, normele care se impuseseră la nivel european. Mie îmi place ca Europa să fie critică și independentă și în acest caz nu se poate spune că Europa a fost independentă. Ce s-a întâmplat cu virusul H1N1? Europa a urmat pur și simplu recomandările OMS. Am discutat cu mulți colegi deputați și le-am spus că fie continuăm așa și mâine vom avea poate exact aceeași problemă, ni se va spune că e un alt virus, a apărut un virus, panică generală, trebuie un plan de gestiune și laboratoarele sunt gata să ofere vaccinuri. Iar eu cer ca să se instaureze o comisie de anchetă, pentru că dacă astăzi nu instaurăm o comisie de anchetă pentru această gripă, vom avea mâine aceeași problemă și vom pierde credibilitatea noastră în fața cetățenilor europeni, care va spun, vor spune doar că omsul, bineînțeles, este în conflict de interes cu laboratoarele, laboratoarele farmaceutice și câteodată experții nu doresc să... sau informația despre experți nu este neapărat transmisă pentru că e vorba de viața privată, așa zisă a experților, sau, deci, încercăm să ne regăsim credibilitatea noastră în cadrul instituțiilor. Eu nu vreau să atac comisia, să fie foarte clar. Eu aș dori doar să se îmbunătățească funcționarea Comisiei. Aș dori să se îmbunătățească funcționarea instituțiilor noastre europene, pentru că dacă mâine ne confruntăm cu aceeași situație, să putem răspunde la această problemă și să regăsim încrederea cetățenilor europeni. Dacă nu facem acest lucru, nu vom face decât să stricăm uh, toată credibilitatea pe care o avem în fața publicului. Mulțumesc! Înainte, doamna Parovanova, să vă dau cuvântul dumneavoastră. Știu că președintele nu intervine în dezbateri, vreau totuși să vă dau punctul meu de vedere, pentru că vroiam să o fac oricum și înainte. Sunt absolut de acord cu uh, cerința doamnei Rivasi de a instaura o anchetă parlamentară. Sper ca parlamentarii europeni să poată cere acest lucru și la nivel uh, oficial. Este esențial față de cetățenii noștri ca noi să facem acest pas și să încercăm să facem lucrurile mai transparente. Am văzut la ultimele alegeri că instituțiile europene nu pot funcționa, funcționa decât atâta timp cât se bucură de încrederea cetățenilor. Dacă vedem uh, felul în care cetățenii au rezistat acestei vaccinări, care nu era obligatorie și dacă vedem că în același timp se repune la îndoială întreaga strategie, informațiile care le-au fost transferate, dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt acum, dacă lăsăm suspiciunea că Europa, așa cum a spus uh, Michel Rivazi, nu a făcut decât să urmeze OMS-ul atunci înseamnă că deciziile care s-au luat, luat nu s-au luat pe baza unor informații obiective. Este clar că dacă se va vedea acest lucru, vom avea cu siguranță, Doamne ferește, un, o problemă foarte gravă pe care nu o putem gestiona la nivelul Europei. Pentru că nimeni, nimeni nu va mai avea încredere în ceea ce spunem publicului. Dacă, deci, dorim să asigurăm ceea ce ne cere democrația, adică transparența și capacitatea instituțiilor de a interveni în astfel de crize. Dacă pe viitor va avea cu adevărat loc o criză importantă pe viitor. Va trebui până atunci să fi clarificat această afacere, această problemă. Nu e vorba să găsim țapii spășitori, nu e vorba să găsim responsabili, este vorba să înțelegem ce s-a întâmplat și să corectăm ceea ce s-a întâmplat pentru a reda încrederea cetățenilor. Eu zic că este absolut esențial. Iată ce vroiam eu să spun. Uh, doamna Parvanova, acum aveți cuvântul. First of all... Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să fac un important issue Mențiune de procedură. Avem aici șase membri ai Parlamentului, poate chiar mai puțin decât reprezentanții Comisiei. Aș dori ca în viitor secretariatul să se asigure că sunt mai mulți deputați prezenți. Mai ales când uh, e vorba să uh, discutăm, să hotărâm niște uh, lucruri atât de importante. Aceste lucruri trebuie uh, decise în comisie și în plenară. Vorbim despre miliarde de euro și trebuie să fim responsabili. Trecând acum uh, la observații. Nu suntem o curte de justiție, un tribunal penal, dar am fost aleși, suntem aleși fiecare 5 ani. Trecem prin acest examen foarte dur comisarii sunt uh, uh, uh, funcționari publici și nu trec prin acest examen al alegerilor. Dar la fiecare cinci ani, noi trecem prin acest examen în fața cetățenilor și trebuie să răspundem la aceste întrebări. Și de aceea noi cerem acum comisiei să ne ofere un răspuns adecvat. Este vorba de transparență, despre răspundere și responsabilitate, pentru că atunci când a început această, acest moment de panică, am avut o audiere în plenară, uh, am uh, chemat uh, comisarul, doamna Vasiliu, să ne ofere informații și noi am sprijin și am aflat care este planul uh, pe care dorea Comisia să îl uh, înainteze către statele membre. Dar acum aflăm că toate aceste uh, mesaje de avertizare nu au fost sprijinite pe fapte. Avem uh, un număr mult mai mic de uh, morți, de decese în uh, Europa decât cel uh, Uh, prevăzut. Sigur, e un uh, uh, număr important, dar vorbim în fiecare an de uh, între 40.000 și 220.000 de cazuri uh, de, uh, decese, de decese în urma gripei sezoniere. Au mai existat situații similare iar noi trebuie să uh, decidem cu cât contribuie fiecare stat membru, ce măsuri trebuie luate și uh, cum a fost în, în cazul gripei aviare, cu 70 de cazuri în toată lumea. Să mm, vom intra într-un cerc vicios și uh, vom fi obiectul uh, uh, acțiunilor de lobby. Dacă ne întrebăm cine beneficiază din uh, urma acestor acțiuni, este evident, pentru că din datele uh, prezentate de Michel Rivazi vedem situația în Polonia și în alte țări membre, aceste acțiuni nu au avut o valoare adăugată, deși au fost foarte costisitoare. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când revizuim sau discutăm planurile noastre și mai ales atunci când luăm decizii într-o situație de foarte mare presiune pentru că deciziile privind gripa aviară s-au făcut, s-au luat uh, sub presiune intensă din partea uh, presei, din partea uh, instituțiilor, mai ales din partea presei. Și s-a dovedit că nu era nevoie să intrăm în panică, dar în același timp presa a uh, făcut presiuni foarte mari și au uh, Uh, transformat, au, au făcut ca situația să pară mult mai gravă decât era. Și au obligat astfel guvernele să uh, bage foarte mult bani în, uh, mulți bani în acțiunile de remediere. În ziua în care președintele Sarkozy uh, indică 750 de milioane de euro pentru uh, 5 ani de uh, luptă împotriva cancerului și noi cheltuim 2,2 miliarde pentru uh, acest vaccin, uh, unde ne, încotro ne îndreptăm? Unde găsim un echilibru corect? Ce se întâmplă cu oamenii care suferă de boli rare, care se... Uh, uh, iată, suntem la al treilea mandat când chestiunea nu este rezolvată. Fiecare a treia persoană din Europa uh, este în pericol de a deveni pacient bolnav de cancer. Și atunci trebuie uh, asumată responsabilitatea, trebuie să punem aceste întrebări, avem dreptul la un răspuns și avem nevoie de o abordare coerentă pentru viitor. Nu vorbim acum despre victime, ci de acei oameni care ar trebui să rețină faptul că uh, Orice decizie trebuie făcută pe baza dovezilor și să fie eficientă din punct de vedere al costurilor, pentru că suntem răspunzători pentru deciziile pe care le luăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kadenbach! Herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! doamnă președinte, sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că putem purta discuția în acest cadru. Plec de la premisa că lucrurile sunt însă oarecum diferite, cel puțin din perspectiva mea. Fiind dat că au existat planuri de prevenire, nu am avut decât 45.000 uh, de morți. Eu cred că de aceea au fost atât de puține decese. Eu nu aș vrea să fiu prezentă la o discuție în care mi se reproșează implicit mie și comisiei faptul că din cauza noastră nu uh, am reacționat corect. Eu am vaccinat, m-am vaccinat pe mine și cei doi copii ai mei și cred că acestea au fost măsurile corecte pe care ar fi trebuit să le luăm. Aș vrea să subliniez ce a spus doamna Jimenez astăzi, care ne-a explicat că ne aflăm în continuare în cadrul acestei pandemii, ceea ce ne-a spus și Comisia înainte. Eu sunt uh, de părere că instaurarea unei comisii de anchetă acum este mult prea devreme. Trebuie să vedem mai întâi care va fi situația pe viitor. Sigur că dreptul deputaților este să ceară așa ceva, dar din punctul nostru de vedere nu cred că este justificat să cerem acum o comisie de anchetă pentru acest eveniment. Mulțumesc. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci îi dau cuvântul domnului Riz. Thank you for additional... Mulțumesc pentru aceste întrebări suplimentare. A... Și noi ne punem aceleași întrebări. Nu uh, stăm în scaun uh, și nu suntem plătiți uh, ca să stăm degeaba. Și noi ne punem aceleași probleme, aceleași întrebări. Sunt întrebări foarte bune, cele pe care ni le-ați adresat astăzi și aș vrea să mă refer la ele. Doamna Rivazi vorbea despre adoptarea uh, unei noi definiții. Definiția pandemiei face parte din portofoliul mai larg al reglementărilor internaționale în domeniul sănătății, care au fost modificate de-a lungul timpului. Dar nu vedem legătura dintre faptul că definiția a fost uh, ușor schimbată și uh, anunțarea pandemiei. Până acum severitatea, gravitatea nu a fost niciodată discutată. Sigur, ne punem întrebarea dacă nu ar trebui luat și acest element în considerare. Sigur, definiția pandemiei este parte din proces pentru că ne permit, pe baza acest, acestei definiții se declară fazele 4, 5, 6 ale nivelului de alertă. Iar planurile de pregătire care au fost uh, menționate de doamna Collenbach uh, pentru uh, să nu uităm că toate statele membre au fost de acord cu niște planuri Um, pregătitoare și că în momentul în care um, se declară faza a șasea a nivelului de alertă, intră în, se declanșează niște proceduri. Deci a existat o legătură între definiția uh, pandemiei și declararea fazei 6 și, 5 uh, și 6 a nivelului de alertă. Această chestiune, cu siguranță, uh, va fi una dintre cele mai importante uh, chestiuni discutate în evaluarea uh, care va avea loc, o evaluare independentă. Dacă am uh, luat în considerare informațiile din emisfera sudică, bineînțeles că am făcut-o. Am uh, uh, obținut informații de la diverse organisme și a existat un moment în care am vrut să știm cât mai multe despre acest virus. Sigur, în momentul în care uh, am uh, urmărit, am analizat această situație, nu aveam o imagine foarte clară. Mexicul este un caz interesant, pentru că uh, deja existau trei tulpini ale virusului acolo. Și asta este și n-am uh, știut care va fi evoluția în Europa. Și dacă nu știam dacă există o legătură între temperatură și uh, condițiile climatice și evoluția virusului. Sigur, uh, imaginea pe care am primit-o din emisfera sudică era importantă, dar nu ne uh, răspundea tuturor întrebărilor. Uh, am avut o, un moment în care uh, experți americani, pe baza uh, avizelor experților americani și japonezi, am luat niște uh, măsuri. Strategia de vaccinare există clar, uh, au fost uh, clar uh, informații de la statele membre, de la alte organizații. Nu a fost o decizie a comisiei. Foarte, multe, foarte mulți actori au fost implicați în uh, această strategie. Uh, unele țări au hotărât să vaccineze anumite grupe vulnerabile și nu pe toată lumea. Alte state au încercat să vaccineze cât mai mulți uh, cetățeni posibil. De ce strategiile privind vaccinarea uh, care a fost legătura dintre aceste strategii și execuție. Uh, E iarăși o întrebare importantă, pentru că situația diferă de la un stat uh, european uh, la altul. În unele state foarte mulți cetățeni s-au vaccinat, uh, oamenii au fost au salutat posibilitatea vaccinării, iar în alte țări acest lucru nu s-a întâmplat. Mm, în Canada, de exemplu, a existat un procent mare de populație care a acceptat vaccinul. Cred că cetățenii s-au bucurat că există această posibilitate. Nu cred că uh, cetățenii care uh, cetățenii ar critic, au criticat uh, uh guvernele mm, vis-a-vis -vis de disponibilitatea acestor vaccinuri, chiar dacă opțiunea personală a fost de a nu se vaccina. situația a variat uh, de la un, un stat la altul. În ceea ce privește evaluarea vaccinului, am... Permiteți-mi, vă rog, să vă spun că interpreții vor pleca la 18.30, deci trebuie să încheiați. Okay, so, so I will Doar câteva cuvinte mai am de spus. Uh, În ceea ce privește transparența, am fost de la început foarte uh, deschiși, uh, am avut un purtător de cuvânt care a răspuns întrebărilor în fiecare zi, am um, informat publicul, guvernele, am portat consultări cu uh, diverse organisme și organizații internaționale. Am încercat să strângem cât mai multe informații și în același timp să oferim foarte multe informații. Uh, în ceea ce privește raportul cost-beneficii, este o zonă foarte interesantă de discuție și să sperăm că în curând pandemia se va încheia și vom dovedi că au existat beneficii. O parte din acestea au fost deja menționate de antevorbitori. S-ar putea să spunem până la urmă că reacția noastră rapidă a, pos- a făcut posibil uh, reducerea numărului de victime, un lucru care nu s-a întâmplat în uh, Mexic și Ucraina, de, de exemplu. Imaginile primite au fost uh, foarte diferite. Sigur, situația cea mai dificilă a fost a Mexicului, unde această epidemie a izbucnit. Uh, și, sigur, cazul Ucrainei este unul diferit. În ceea ce privește evaluarea, va veni momentul evaluării și analizei și toate rapoartele ă, vor fi prezentate Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Ne regăsim mâine dimineața la ora 9 pentru vot. O seară bună!